Okay, colleagues, can we, we, we start? I just allow... Um, Dragi colegi, haideți să începem. Am să permit domnului Lifree să iasă din sală. Okay. Can I start with the chairman? Vom începe cu comunicările președintelui legate de numirea raportorilor care a fost discutată în întâlnirea coordonatorilor de ieri. Voi, vă voi spune de asemenea despre numirea raportorilor. de acordul privind aderarea Uniunii Europene la uh, Convenția privind uh, transportul de marfă competitiv pe baza protocolului de la Vilnius din 99 lungimea acelui raport a făcut să, ca colegii noștri să sugereze ca președintele să se ocupe de acest lucru. La fel, pentru transportarea echipamentelor sub presiune, vom alege, le vom distribui în rândul vicepreședinților, probabil. Apoi, comunicarea din partea Comisiei privind raportul de progres pentru implementarea directivei privind siguranța feroviară și directiva privind interoperabilitatea. Decizia coordonatorilor, dacă sunteți de acord, este să depunem o întrebare orală pentru Comisie. Apoi, comunicarea către o politică integrată maritimă pentru mai bună cooperare în Mediterana. Aici nu există multe aspecte legate de transport și chiar nici de mm, conotații maritime, în ciuda numelui. Apoi, avize. Există două avize. Descărcarea de gestiune 2008 pentru bugetul general, secțiunea 3 și Apoi, pe baza sistemului normal de rotație, socialiștii și democrații vor numi un raportor pentru asta, timp de lucru pentru lucrătorii din transportul rutier. Comisia EMPLO a votat pe 29 septembrie să nu se respingă propunerea comisiei, ci să se elaboreze un nou raport. Și doamna Bauer, din partea PPE-ului, va fi noul raportor. Sugestia mea este ca, având în vedere că această comisie va face un nou raport, noi să facem un aviz. Coordonatorii au fost de acord și pe baza sistemului de rotație din nou grupul socialiștilor și democraților va face asta. Până acum există comentarii? Planul de acțiune privind mobilitatea urbană. Pe 30 septembrie, Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru mobilitatea urbană și în lipsa raportului atât de amânat, țineți minte că Parlamentul a adoptat în aprilie un uh, raport de inițiativă. Gilles Savori a fost raportorul ceea ce înseamnă că, conform regulilor de procedură, nu putem începe să lucrăm la un alt raport de inițiativă în următoarele 12 luni. Deci vom putea începe să lucrăm la un raport de inițiativă pe același subiect doar în aprilie 2010. În consecință, recomandarea coordonatorilor este să avem o discuție uh, cu comisia, nimic nu ne oprește să organizăm acest lucru și apoi să evaluăm din punct de vedere procedural posibilitatea de a avea o rezoluție relevante în acest sens. Deci nu putem avea un alt raport până în aprilie anul următor, dar nimic nu ne împiedică să avem o discuție și chiar să formulăm o rezoluție. Deci recomandarea coordonatorilor ar fi să procedăm în acest fel, dacă nimeni nu se opune. Audieri și delegații. Coordonatorii au propus următoarele delegații. Patru delegații Slovenia, Croația și Austria pentru schimbul de practici privind transportul intermodal între aceste țări, o sugestie venită din partea grupului PPE, Andalusia, sugestia socialiști și democraților, Letonia și Estonica și dezvoltarea Rail, Rail Baltica la punctele de frontieră cu Rusia, propunere a grupului ALDE și a conservatorilor și reformiștilor și verzii sud-estul Cehiei, Austria, Slovacia, referitoare la conexiunile în infrastructura de transport. și promovarea unui turism durabil. Există posibilitatea să fuzionăm propunerea verzilor cu cea a PP-ului. Am cerut celor două grupuri să se gândească, să discute și dacă le pot reuni. Asta înseamnă că vom avea trei delegații mai mari în loc de patru mai mici. Dacă însă nu vor ajunge la o concluzie comună, se păstrează aceste patru. Deci, deocamdată avem patru delegații mici, dar s-ar putea să ajungem la trei mai mari, ceea ce ar fi mult mai bine va mai exista și o declarație care va vizita compusă din patru membri care va trebui să meargă la Washington DC la începutul anului viitor pentru a se implica în cea de-a doua fază a negocierilor pentru Open Sky. Există întrebări sau comentarii cu privire la toate aceste comunicări? Dacă nu, am să vă spun despre audieri. Coordonatorii au cerut să existe trei audieri. Probabil țineți minte că la întâlnirea anterioară am vorbit ca în loc să avem patru audieri complete, să facem mai degrabă niște întâlniri de studiu și să invităm experți și nu grupuri mari de oameni care formați din reprezentanții industriei, din lobbyiști și așa mai departe. Dar coordonatorii au considerat că încă e nevoie totuși de trei audieri care au fost propuse. Uh, siguranța rutieră, program de acțiune legat de siguranța rutieră, costurile externe pentru nave și furnizarea de energie în porturi e o contribuție pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și cea de-a treia viitoare provocări uh, și perspective pentru Irlanda și zonele izolate în domeniul maritim. Asta ar fi sugestiile. Și cu privire la celelalte, vom lua hotărârile pe baza întâlnirilor de studiu, odată ce considerați că ele sunt necesare. Acestea sunt audierile propuse. Toată lumea este mulțumită? Da, Mm, sunteți un, o comisie foarte bună. Apoi comitologie. Probabil țineți minte că am hotărât să existe doi membri ai comisiei care să urmeze îndeaproape procesul de comitologie pentru a se asigura că nu încearcă să ne păcălească costurul procedurilor de comitologie, cu tot respectul. Fiindcă acest lucru s-a întâmplat în trecut și Domnul Kuhn și domnul Alcadroi au fost uh, recomandați de către coordonatori ca țari ai comitologiei, uh, uh, colegi care să se ocupe de aceste proceduri. Lucru care va începe odată cu luna noiembrie sau chiar de acum, dacă toată lumea este de acord. Apoi schimbul de părere cu privire la dosarele adoptate în prima lectură, am informat coordonatorii cu privire la faptul că așteptăm poziția comună a Consiliului. Până acum nu s-a dat un răspuns din partea uh, ministrului suedez către, pentru scrisoarea privind eurovinetele nu pot să spun că aștept să se întâmple în curând acest lucru. În ceea ce privește drepturile, mari, drepturile pasagerilor pentru transportul maritim și cu autobuze și autocare, va exista un schimb de păreri în întâlnirea Comisiei Trans din noiembrie pentru a vedea cum stau lucrurile după întâlnirea Consiliului pentru Transport din octombrie și sper că pentru transportul cu autobuze și autocare se va ajunge la o hotărâre în decembrie. În ceea ce privește ITS și coridoarele de marfă, raportorii ne-au mandatat uh, pentru negocieri cu președinția suedeză. Toată lumea e mulțumită cu lucrurile prezentate. Acestea au fost comunicările pe care le-am avut. Domnul Van Am să-mi iau noi ochelar săptămâna viitoare, spune președintele, și atunci o să vă văd mai bine. Domnule președinte, o să discuție privind uh, scrisoarea către comisie pe chestiunea piloților. Da, aveți dreptate, domnule Vandalen, am uh, trimis o scrisoare comisiei pentru a solicita clarificări în ceea ce privește sfera de aplicare a studiului efectuat cu privire la orele de zbor. Am întrebat dacă a fost un studiu de natură științifică sau nu și s-a convenit să facem acest lucru și apoi uh, Odată ce am un răspuns, să informez coordonatorii. Următorul punct este schimb de opinii cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Directorul executiv, domnul de Reuter, este prezent astăzi aici. Ne cunoaștem de foarte mult timp cu domnul de Reuter și de aceea este o plăcere deosebită să îi urez bun venit alături de noi pentru a ne vorbi despre activitatea EMSA. Aveți cuvântul, domnule de Reuter. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața membrilor Comisiei Trans, doamnelor și domnilor. Am fost invitat să fac o prezentare de maximum 15 minute și asta o să o și fac. În același timp o să vedeți niște imagini, nu este o prezentare PowerPoint, ci o ilustrare a problemelor uh, la care mă voi referi. Aș dori să vă mulțumesc întâi pentru că mi-ați dat posibilitatea să prezint uh, activitatea EMSA astăzi în acest cadru. Recent, uh, schimburi uh, similare au avut loc cu colegii mei de la Agenția Feroviară și pentru Aviație și sunt încântat că această comisie dă uh, atât de mare importanță și atenție celor trei agenții. Aceste agenții au o sacină importantă în punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor pe care le conveniți aici și, desigur, există loc pentru mai bine, pentru o dezvoltare în continuare a direcțiilor uh, de activitate și aștept un schimb de păreri deschis. EMSA este una dintre agențiile de reglementare creată la începutul acestui mileniu. Este implicată în punerea în aplicarea unui uh, corp uh, Uh, foarte voluminos de legislație, uh, mă refer la pachetele ERICA, și în calitate de agenție de reglementare are un mandat uh, foarte bine definit în regulamentul Consiliului și Parlamentului, are personalitate juridică, are propriul buget și răspunde pentru acțiunile sale sau pentru lipsa acestora. Este important de subliniat că politica generală în domeniul nostru este definită de Comisia Europeană, cu care avem o relație privilegiată și o să mă refer ulterior la acest lucru. Parlamentul uh, European, deși nu este implicat în activitatea zilnică, este un actor important în toate chestiunile legate de buget, de noua legislație care se adoptă. Și Parlamentul, Comisia TRAN, în speță au fost uh, de mare ajutor pentru EMSA în ultimii ani. Care sunt principalele noastre sarcine? Sarcini în uh, esență, putem să definim aceste sarcini în trei grupuri. În primul rând, să susțină coțin, uh, Comisia Europeană în toate chestiunile referitoare la punerea în aplicare a acquis privind siguranța maritimă, inclusiv asistență pentru elaborarea de noi legi. De asemenea, în acest context, trebuie să lucrăm împreună cu statele membre pentru a identifica cele mai bune practici pentru punerea în aplicare adecvată și eficientă a acestor texte legislative care sunt deseori complexe. A doua responsabilitate, ceva cu totul diferit, EMSA, în urma scufundării uh, petrolierului Prestige în 2002, a primit uh, o uh, sarcină operațională în lupta împotriva poluării. Astăzi, EMSA are o flotă de 16 nave de răspuns la situații de poluare care sunt răspândite pe coasta europeană. Statele membre pot să apeleze la aceste vase în cazul unei reversări de petrol care amenință coastele lor. Avem un sistem de detectare uh, prin satelit Clean Signet. O a treia sarcină, EMSA, a primit sarcina de a dezvolta și de a opera orice sisteme de informație care sunt necesare pentru uh, monitorizarea directivei privind traficul. Este o sarcină care se dezvoltă în permanență și o să o ilustrez imediat. O să încerc să dau câteva exemple și imagini pentru a ilustra ce presupun cele trei uh, sarcini în termeni practici. În primul rând, susținerea dată Comisiei privind implementarea. EMSA face o, un volum mare de inspecții. Abordarea inspecțiilor se bazează pe principiul inspectarea inspectorilor, controlarea controlorilor. De pildă, inspectăm um, activitatea uh, societăților de clasificare și acestea inspectă dacă construcția și reparația navelor se face în conformitate cu cele mai avansate standarde. Inspectăm acele organizații mari, cum ar fi Bureau Veritas, uh, Registrul Lloyds, uh, Registrul American de uh, Transport Maritim, uh, avem uh, și uh, sucursale în afara Europei, avem uh, de asemenea astfel de activități uh, în șantierele navale din China și acești inspectori uh, fac o treabă de cea mai înaltă calitate. Un al doilea exemplu, după cum știți, majoritatea accidentelor în domeniul maritim nu sunt datorate problemelor tehnice, ci erorii umane. În acest context, EMSA trebuie să verifice calitatea uh, învățământului în domeniul maritim, atât în statele membre, cât și în terțe țări. În terțe țări, pentru că, după cum știți cu siguranță, majoritatea Uh, marinarilor nu vin uh, din uh, Uniunea Europeană, ci din Filipine, din Indonezia, din Ucraina și operează pe vase cu sub pavilion al statelor membre. Sunt persoane care aparțin a 50 de diferite terțe țări care sunt autorizate să lucreze pe nave care aparțin sau care sunt sub pavilion UE. Uh, forța de muncă care poate să lucreze trebuie să fie uh, inspectată, de aceea uh, putem să mergem și în terțe țări să facem acest lucru. Însă asta ar implica foarte multe călătorii dacă toți membrii cele 27 de state membre ar trebui să meargă, de pildă, în Filipine să vadă care este calitatea învățământului maritim acolo. Deci, din motive de eficiență, s-a hotărât ca EMSA să facă aceste inspecții în numele tuturor statelor membre. Aș putea să vă spun mai multe despre inspecții, dar nu o să o fac. Vreau doar să subliniez că pentru toată activitatea de inspecție se transmit rapoarte comisiei și comisia este organismul care hotărăște asupra urmărilor, dacă există astfel de urmări. Desigur, cei care sunt auditați uh, primesc o copie a raportului și uh, cerem organismului inspectat să uh, vină cu un plan de acțiune care să corecteze greșelile constatate alte exemple în legătură cu ceea ce facem pentru comisie. Comisia ne cere să facem studii. Astăzi uh, se uh, pune uh, accentul pe gazele, emisiile de gaze cu efect de seră a vaselor, stabilitatea pasagerilor de pe feribotul și așa mai departe. Suntem, cum ar să spune, un consultant de casă al Comisiei. Comisia ne cere frecvent să ne alăturăm în delegații internaționale sau, pentru că nu au personal suficient, să reprezentăm Comisia în uh, grupuri uh, de lucru al OIM-ului uh, și alte astfel de organizații. Cred că am spus suficient în legătură cu prima sarcină prima responsabilitate. responsabilitate. Acum a doua, uh, scufundarea uh, petrolierului uh, Prestige. Noastră vă amintiți, domnule președinte, instituțiile europene au reacționat rapid, foarte rapid. S-a hotărât ca EMSA, care tocmai fusese creată, să primească sacini total diferite pentru a construi o rețea de uh, nave mai mari care să reacționeze și să răspundă în caz de poluare. Uh, și asta peste uh, ceea ce aveau statele membre. Aceste uh, vase trebuie să uh, limiteze răspândirea petei de petrol și să o uh, înlăture către uh, mal. În același timp avem 16 astfel de nave și asta uh, prin contract este un parteneriat public-privat. Uh, sunt nave în Marea Baltică, în Marea Nordului și pe frontul Atlanticului de vest uh, al Europei, în Mediterana și chiar și în Marea Neagră. Anul acesta Sperăm să consolidăm sistemul cu două noi contracte, unul uh, pentru uh, Golful Finlandei și unul pentru Golful Biscay. Uh, au început procedurile și sperăm să fim în măsură să semnăm contractul până la sfârșitul anului. În același cadru de reacție la uh, poluare a fost de, de, dezvoltat un sistem de detectare a acestor pete de petrol prin satelit. În fiecare zi, navele trec pe lângă coastă, își uh, curăță motoarele, camera motoarelor, uh, um, rezervarele. Acest lucru nu este uh, legal, dar se întâmplă este vorba de pete de petrol uh, operaționale care apar și care sunt și ele uh, periculoase. A fost uh, dezvoltat uh, sistemul Clean Sea Net din 2007 care a identificat sute de astfel de pete de petrol. EMSA uh, și uh, statele costiere, cooperarea s-a intensificat și în uh, răstim de 30 de uh, minute după trecerea satelitului. Raportul este uh, pe masa de lucru a statului membru care răspunde de zona respectivă după care se trimite un uh, elicopter pentru a verifica situația pe, uh, la fața locului și să se întreprinde acțiune împotriva poluatorului. Sistemul se îmbunătățește și se dezvoltă în continuare. Acest uh, serviciu este oferit statelor membre uh, fără plată, este plătit din com bugetul comunitar. Toate statele costiere participă, de asemenea Islanda și Norvegia. Statele membre sunt uh, mulțumite de acest serviciu și faptul că un singur organism, în acest caz uh, EMSA, a putut să negocieze în numele tuturor statelor de coastă cu aceste mari companii de satelit, a făcut posibil uh, ajungerea la, un, un, uh, la acorduri uh, bune. Economiile de scară este tema centrală care reapare în activitatea EMSA Vorbind acum de sateliți și o să trec uh, la al treilea grup de activități, sistemul de supraveghere maritimă. Cei care au fost în comisia anterioară își amintesc că în octombrie 2007 Consiliul a adoptat o rezoluție care arăta că EMSA va trebui să dezvolte uh, sistemul de date EUL uh, LRIT. Uh, Acest sistem presupune că toate vasele comerciale unde se află sunt obligate să transmită de cel puțin patru ori pe zi prin comunicații prin satelit o, o, un raport privind poziția lor statelor de pavilion. Uh, statul de pavilion trebuie să aibă uh, o bază de date unde să uh, stocheze aceste date și se pot face schimburi de astfel de rapoarte de poziție. Deci, în cadrul Consiliului, statele membre au hotărât că nu vor stabili uh, centre, nu vor constitui centre uh, individuale, ci uh, doresc ca EMSA să dezvolte sistemul Uh, pentru ei, din motive de eficiență și de economii de scală. Am avut un scurt timp la dispoziție, un an și jumătate și sunt mândru să spun că între timp sistemul a devenit operațional, a început să funcționeze în iunie, se ridică la nivelul așteptărilor, funcționează. Norvegia și Islanda participă și ele. Uh, un număr de teritorii de peste mări uh, ale statelor membre sunt în sistem. E vorba de 34 de pavilioane care sunt incluse în uh, sistemul EU-LRIT. Sunt 25 uh, de uh, state care sunt cuprinse în acest teritorii care sunt cuprinse în acest sistem. Tot despre EU-LRT. Ne întrebăm dacă astfel de informații pot să fie uh, de ajutor în combaterea pirateriei. Am uh, contactat uh, Operation at Atlanta și aceștia au fost interesați și pentru a nu lungi lucrurile, din 25 septembrie dăm astfel de rapoarte de poziții pentru IONAFOR dar numai pentru acele state membre eh, de pavilion care au dat uh, o aprobare în acest sens. În felul acesta se pot organiza mai bine uh, activitățile de protecție uh, ale navelor noastre. Și un uh, aspect în ceea ce privește uh, supravegherea maritimă în uh, uh, apele noastre. Sistemul Safe SeaNet uh, va trebui dezvoltat, care permite monitorizarea mișcărilor uh, navelor în apele europene în mai mare detaliu. Sistemul permite detectarea informațiilor privind uh, încărcăturile dacă uh, navele uh, transportă uh, marfă periculoasă, ele pot fi uh, localizate imediat. Uh, Sistemul a fost dezvoltat într-o perioadă de 5 ani, a devenit operațional în această vară și suntem pe cale de a, îl, de a conecta toate statele membre și autoritățile care au un interes legitim. Avem mai bine de 2000 de uh, utilizatori autorizați porturi, uh, centre de salvare și coordonare, servicii maritime, structuri maritime care sunt interesate. Siguranța va fi uh, coloana vertebrală a tuturor sistemelor de informație maritime. Care sunt perspectivele pentru viitor acum? Ca un pas următor vom integra toate aceste sisteme de supraveghere maritimă. Prin integrare se pot oferi noi produse, și o să ilustrez. Dacă integrezi sinet cu safety net, safe sinet veți vedea nu numai uh, petele de petrol, ci veți cunoaște și care uh, este identitatea vasului care este răspunzător de uh, poluare. Poți să identifici poluatorul și asta intenționăm să facem în 2010. Apoi, o a doua chestiune aflată pe masă. Dacă acest sistem de supraveghere maritimă care este dezvoltat, acest sistem integrat, dacă ar putea fi util celorlalți, de pildă Frontexului, ei răspund de combaterea imigrației ilegale. Nu este treaba noastră, dar pentru ei și ei au nevoie un sistem de supraveghere maritimă pentru a supraveghea mai bine frontiera sudică maritimă a Uniunii Europene. Am semnat un, cad, un acord cadru de cooperare cu Frontex, explorăm ce putem să facem împreună. Același lucru este și pentru Agenția de Pescuit. Uh, controlul pescuitului are nevoie de control electronic, uh, au un astfel de sistem, însă noi considerăm că putem face mai mult și vom semna un acord pentru a vedea ce se pot, poate face împreună. UNAFOR, operațiunea Atalanta, am menționat-o. Mulți uh, amirali vin la EMSA zilele acestea pentru a vedea ce putem face împreună. Comisia se află la originea tuturor acestor idei. Ea a promovat această uh, acțiune de integrare și sistemele uh, de informare multiple. Comisia a lansat uh, ideea de a conlucra mai îndeaproape cu politicile, uh, cu țările învecinate Vicepreședintele Tajani a făcut o declarație clară în acest sens, dorește ca EFSA să fie mai implicată în conlucrarea cu statele nord-africane în domeniul uh, siguranței maritime și uh, protecției mediului marin. Stimați membrii ai Comisiei, domnule președinte, aici aș dori să mă opresc S-a făcut mult în șase ani, uh, rămâne încă mult de făcut. Sper că într-o zi veți găsi timpul să veniți la Lisabona și să vizitați însă și cei 200 de oameni entuziaști care lucrează pentru siguranța maritimă într-o clădire frumoasă și o să fim mândri să vă arătăm ce să face cu banii dumneavoastră și sub îndrumarea dumneavoastră în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Well, thank you. Mr. Președintele, mulțumesc, domnule De Reuter. A fost foarte interesant pentru mine să văd uh, pupa unei nave care lansa un uh, pachet. Asta pe broșurile pe care le-ați distribuit. Vom trece întâi la intervențiile coordonatorilor de 3 minute fiecare și apoi membrii uh, vor avea câte 2 minute. În total avem 30 de minute și, ca de obicei, voi da cu ciocanul fără milă, chiar și în cazul coordonatorilor. Domnul Cune de la PPE, mai întâi după aceea domnul Alcadraui. Uh, danke, Herr Reuter, für die Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru prezentarea foarte interesantă pe care ați făcut-o și vă mulțumesc pentru activitatea uh, pe care o face EMSA în ce privește siguranța maritimă, siguranța la bordul navelor, care este evident extrem de importantă pentru statele membre, mai ales din punct de vedere al problemei poluării maritime. Am urmărit foarte atent ce ați spus în legătură cu faptul că doriți să contribuiți la instruirea echipajelor maritime. Știm că avem uh, anumiți membri ai echipajelor care vin din uh, state terțe și aceștia trebuie și ei să fie instruiți corespunzător, pentru că ei trebuie să uh, poată să se descurce în situații maritime cum sunt cele care apar în Golful uh, Biscaya sau în alte, în alte părți. Avem nevoie de un shipping uh, sigur și cred că din acest punct de vedere este important să spunem că se transportă pe mare uh, mărfuri periculoase și am luat o decizie comună să permitem petroliere Uh, necompartimentate uh, o singură dată, pentru că există un mare pericol. Ne-ați vorbit apoi despre sistemul Clean CNET, care este foarte important și foarte important aici este cooperarea între instituțiile europene și autoritățile din uh, statele membre. Dacă vrem să fim capabili să um, gestionăm corespunzător și sigur aceste forme de transport de produse periculoase și să evităm să ajungem în situația ca marea să fie poluată cu petrol lucru care uh, este ținut supraveghere uh, de sistemul uh, de sateliți și cu ajutorul senzorilor pentru petrol. Știți că Germania are un astfel de sistem și un sistem foarte util. Așadar, în viitor va fi foarte important să vedem cum va putea eventual fi implicat în aceste activități de protecție și sistemul Galileo Cred că asta va fi un lucru extrem de important. În ce privește siguranța maritimă, știu că văd că președintele nostru deja se pregătește să dea cu ciocanul și să mă atenționeze că am vorbit prea mult, dar vreau să vă întreb cum putem coordona activitățile în așa fel încât uh, autoritățile naționale și EMSA să aibă o cooperare cât mai bună și să dispună de capacitatea necesară uh, în eh, situații periculoase, în, în momentul în care uh, o navă, de exemplu, ajunge într-o situație periculoasă pe mare, eh, să putem să o remorcăm cât mai repede și să o luăm de acolo cât mai repede. E nevoie de coordonare și cred că trebuie să existe o coordonare mai bună în viitor. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Vă mulțumesc pentru că ați observat că mă pregăteam să dau cu ciocanul domnul Alcadrui de la grupul Socialist și Democrat. Mulțumim, uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și domnului de Reuter pentru o prezentare foarte clară. Am trei întrebări. Mai întâi, așa cum a spus și domnul Kuhn, poluarea uh, de către nave, nave care își curăță uh, tancurile și așa mai departe. Uh, v-ați referit la îmbunătățirile tehnologice menite să lupte împotriva acestui fenomen. Ați observat vreo schimbare în comportamentul echipajelor din acest punct de vedere? Și câți poluatori prindeți efectiv uh, în flagrant delict? Asta e prima mea întrebare. Apoi, m-am uitat la broșura noastră, pe broșura noastră și la pagina 3 am văzut niște cifre, niște statistici Uh, privitor la accidentele care au fost raportate între 2004 și 2008 și am văzut o dublare aproape a accidentelor raportate. Sigur, acestea sunt cifre generale, nu spun exact nimic despre gradul, despre gravitatea accidentelor, dar care sunt uh, cauzele acestora? Și o ultimă întrebare, Ați spus că în, în unele cazuri uh, reprezentați comisia, de exemplu la uh, organizația IMO, Organizația Internațională Maritimă, și de asemenea aveți anumite activități uh, în pregătirea conferinței de la Copenhaga. Știm că trebuie multe lucruri de făcut, uh, trebuie multe lucruri făcute pentru a îmbunătăți situația în uh, domeniul shippingului. ului mai ales uh, pentru a reduce, de exemplu, emisiile de dioxid de carbon. Deci mă gândeam că poate ne dați mai multe detalii în legătură și cu situația pe acest domeniu. Președintele, uh, vă mulțumesc foarte mult. Ați vorbit 2 minute și 55 de secunde. Acum pentru grupul al de doamna Meissner. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule de Reuter, pentru o prezentare foarte interesantă și foarte utilă. Am două întrebări și sunt convinsă că nu voi depăși cele trei minute. Prima întrebare se referă la sistemul dumneavoastră de sateliți. Ați spus că nu toate statele membre, nu toate statele de pavilion pot folosi aceste, acest sistem, ci doar 55 o pot face. Unele, deci, nu sunt pe această listă. Ce credeți că se poate face pentru a permite și altora să participe și dacă e asta o idee bună? Și a doua întrebare. Când sateliții urmăresc ceea ce se întâmplă, eh, ei nu vă oferă informații în legătură cu poluarea petrolieră a mediului, de exemplu. Eh, există eh, noțiunea de caracter privat a datelor, ceea ce înseamnă că doar informațiile legate de poluare sunt transmise. Ce se întâmplă cu celelalte informații pe care le obțineți și cum vă asigurați că nu ajunge unde nu trebuie această informație? Mulțumesc, spune președintele. Verzii, domnul Crama. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă. M-a interesat foarte mult ce ați spus despre uh, serviciul CleanSeaNet. Începește dezbaterea cu Organizația Internațională Maritimă. Atunci când domnul Picek era membru al, acestui, al acestei comisii, spunea că Organizația Maritimă Internațională are uh, reguli care nu se aplică decât în vreo trei sau patru țări membre ale Uniunii Europene. Puteți să confirmați acest lucru? Și care dintre regulile uh, OIM nu sunt uh, încă aplicate? Ați vorbit despre situații în care navele își uh, curăță tancurile în port, lucru care este ilegal. Ce se face în această situație și este această activitate legală în larg? Și mai ales când detectați prin sistemul de satelit că o navă face acest lucru, ce se întâmplă? Care sunt uh, pedepsele? Sunt penalizările, uh, amenziile atât de mari încât să nu mai repete acest lucru în viitor? Și ultima observație care a fost de altfel făcută și de doamna Meissner, este următoarea. Putem permite unei nave să intre în apele teritoriale ale Uniunii Europene tocmai ca să evităm situația în care uh, prea multe nave să navigheze ilegal, deci să avem un fel de uh, listă neagră, așa cum există uh, cu spațiul aerian. Uh, vi se pare o idee bună și aplicabilă președintele? Mulțumesc, domnule Dar și în fine, domnul Vandale, pentru grupul uh, EC. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule de Reuter, pentru prezentarea foarte interesantă. Am o întrebare în legătură cu procesul în sine și apoi una de substanță. În ce privește chestiunea de proces? Toate agențiile europene trebuie să-și justifice cumva activitatea. Știu că aveți calitatea de consultanți pentru Comisia Europeană, dar puteți să-mi spuneți în fața cui răspundeți în sistemul european uh, în legătură cu uh, activitățile noastre? Deci cui dați seama de activitatea dumneavoastră și aș vrea un răspuns precis. Apoi, ați vorbit despre faptul că aveți echipe de inspecție care călătoresc peste tot în lume. Eu știu din, uh, de la navigatorii interni că există anumite preocupări în legătură cu calitatea bunurilor aduse în Europa din China Îmi cer scuze. Puteți uh, credeți că aceasta poate fi o problemă și pentru shippingul maritim? Președintele, mulțumesc. Domnule de Roita, aveți cinci întrebări și uh, aș dori să vă ofer cam 10 minute să răspundeți pentru ca după aceea și membrii să mai aibă timp să intervină. Mulțumesc pentru aceste întrebări extrem de interesante. Dați-mi voie să încerc să răspund cât mai clar și cât mai concis. În primul rând, întrebarea cum poate ajuta EMSA mai bine statele uh, în situații de accidente maritime sau de urgențe maritime? O întrebare a domnului Con. Dați-mi voie să subliniez faptul că EMSA nu este garda de coastă europeană. Statele membre au uh, unități de gardă de coastă și operează în uh, apele lor costale. EMSA oferă instrumente comune astfel încât uh, garda de coastă să primească informație mai bună prin safety net, informații rapide în legătură cu natura încărcăturii de pe fiecare vas. N-am spus acest lucru, dar de asemenea operăm și un sistem pentru substanțe chimice, deci dacă e vorba de un transport de substanțe chimice, Problema este că și dacă știi care numele unei substanțe chimice, nu știi întotdeauna care sunt proprietățile acelei substanțe. Și am creat împreună cu industria europeană, industria chimică europeană, un sistem care permite gărzii de coastă să se conecteze, să ia legătura cu compania care produce acea substanță și atunci să știe ce se poate face și ce nu trebuie făcut în legătură cu acea substanță. Deci noi oferim niște instrumente adiționale Uh, pentru ca uh, paza de coastă să poată uh, lucra mai bine. Singura sarcină realmente operațională pe mare e cea legată de poluarea petrolieră. Următoarea întrebare. Au fost foarte multe întrebări în legătură cu Sinet, cu sistemul Sinet și este de înțeles, este un sistem care atrage foarte multă atenție asupra lui. Câte cazuri penale au rezultat din utilizarea acestui sistem? Dați-mi voi să încep de aici. Acesta este un lucru care cere, într-adevăr, mai multă atenție. Există un număr de state membre care au organizat foarte eficient aceste acțiuni în justiție, Sigur, întotdeauna e un pericol să menționezi uh, state pe nume, dar aș vrea să-l menționez totuși pe uh, procurorul public din Brest, din Franța. Este un specialist în probleme maritime, este procuror, cum spuneam, nu e timid deloc. Și sistemul este următorul. Atunci când satelitul identifică uh, o poluare cu petrol, Marina verifică, se face un raport uh, prin satelit, se verifică uh, de către un avion și se face un raport care spune, uh, de către un expert care spune acesta este petrolul, acesta este nava care l-a aruncat și încep procedurile uh, penale, juridice. Și uh, în multe cazuri uh, rezultatul a fost amenzi de 4-500 de mii de euro lucruri absolut uh, comune. Și în Marea Neagră, de exemplu, am avut situația în care satelitul a identificat poluatorul, uh, nava respectivă se ducea într-un anumit port, nava n-a fost arestată ca atare, dar uh, operatorii au fost uh, forțați să uh, dea socoteală. Însă, acest sistem uh, de urmărire în justiția acestor acțiuni este diferit de la un stat membru la altul. Uh, în unele eh, jurisdicții este nevoie de mult mai multe dovezi, trebuie, eh, trebuie să se afle cine a dat ordinul să se deschidă valvele, care a fost persoana individuală și așa mai departe. Și uneori poate fi foarte dificil să ajungi la un verdict eh, în justiție. Dar asta nu este treaba EMSA, treaba noastră este să oferim instrumentele pe care apoi alții să le folosească pentru a identifica uh, sursa de poluare, poluatorul. Însă aș vrea să deschid o discuție cu uh, comunitatea procurorilor din statele membre. Trebuie să vorbim și cu Comisia, pentru că acest lucru nu este în mandatul nostru, dar trebuie să aducem la oaltă ambele părți și a, să avem o discuție pentru a vedea ce îmbunătățiri se pot aduce aceste activități, fără să pretindem că am avea noi ceva uh, de de spus că am avea vreun, vreun drept să luăm o decizie în această privință. Apoi, o altă întrebare. De ce a crescut numărul de accidente între 2004 și 2008? N-am niciun răspuns științific, dar aceștia au fost anii boomului în domeniul uh, transportului maritim, în domeniul shippingului. Activitate enormă, foarte dificil să găsești echipaje și mai ales echipaje competente și am văzut uh, o creștere între 2004 și 2008 aș, aș spune, a, a accidentelor cauzate de eroarea umană. Multe probleme în compartimentul motoarelor, de exemplu, pentru că acum nu prea mai e nimeni în acel compartiment, e complet automatizat. Iar acum, odată cu scăderea uh, volumului uh, shipping-ului, mă aștept să vedem și o scădere a accidentelor. Din fericire, n-a fost vorba de nicio catastrofă majoră, dar în multe cazuri am fost aproape de catastrofă. În ce privește emisiile de dioxid de carbon, aș vrea să mă refer la acesta, dar și la emisiile de sulf. Este un, un domeniu extrem de important S-au făcut foarte multe eforturi în Europa pentru a reduce emisiile mașinilor, autoturismelor, trenurilor, emisiile uh, centralelor uh, electrice și așa mai departe. Și, într-o mare măsură, shippingul, transportul maritim a cam scăpat de această reglementare, pentru că e mai degrabă un, o activitate internațională. Și lucrurile s-au mișcat mai încet aici. Însă acum există o presiune să se facă ceva, s-au luat unele măsuri, dar din nou uh, uh, calendarul de implementare este destul de încet. Pentru Europa de Nord s-a definit o zonă de emisii controlate și urmează și pași mai ambițioși. Cu siguranță poluarea cu sulf cauzată de nave din cauza uh, uh, combustibilor folosiți de nave, uh, aceasta este, uh, avem practic un mecanism uh, pervers. Cu cât se cere mai mult combustibil curat, să spunem așa, pe uscat, cu atât combustibilii mai plini de sulf sunt folosiți în transportul maritim, pentru că combustibilul maritim este unul rezidual. Încă, încă, o, dată, încă o dată însă nu pot intra în prea multe detalii aici pentru că sunt foarte multe servicii diferite ale comisiei care sunt implicate în uh, problemă. A fost o întrebare legată de piraterie de la domnul, doamna Masner. M-am bucurat foarte mult uh, să aud această întrebare pentru că îmi dă ocazie să clarific lucrurile. Pe 25 septembrie, deci acum două săptămâni abia, am trimis un mesaj tuturor statelor membre spunând că acum putem oferi informații UNAFO din punct de vedere tehnic dacă și uh, dumneavoastră dați aceste informații și un număr de state, câteva state membre au răspuns imediat, într-o zi sau câteva zile mai târziu. Și uh, noi livrăm aceste date forțelor armate și suntem în contact și cu celelalte state membre și sunt convins că după un moment de reflexie toată lumea va da această acest această permisiune. Însă discutăm cu fiecare țară în parte. Protecția datelor a fost o altă întrebare. Uh, toate datele uh, care sunt uh, utilizate se află într-o rețea securizată între EMSA și statele membre. Problema este, nu e o problemă pentru că avem un număr Uh, limitat de utilizatori și când uh, am vorbit de SafetyNet, cred că am spus că sunt mai mult de 2000 de utilizatori autorizați. Și ei ar trebui să mențină disciplina și să nu dezvăluie date unor parteneri, unor părți neautorizate. Informații referitoare la porturi, de exemplu, acestea pot fi sensibile relația dintre Organizația Internațională Maritimă și stabilirea regulilor uh, în Europa. E foarte simplu. Comisia Europeană uh, are obiceiul de a trans, traduce practic toate uh, regulile relevante ale Organizației Maritime Internaționale și a le transforma în legislație europeană. Nu cred că există vreun regulament important care să nu fi fost transpus în legile Uniunii Europene, poate uneori cu niște adăugiri specifice. A mai fost o întrebare din partea domnului Kramer privind uh, Convenția Marpol, deci Convenția privind uh, poluarea maritimă. Asta permite uh, pomparea unor cantități limitate de uh, combustibil, dar nu în apele uh, costale. Deci se de- definește foarte clar în această convenție ce poți face când ești în larg pe ocean și ce poți face în ape de coastă. Asta înseamnă că în apele de coastă, deci în zonele europene pe care le monitorizăm prin intermediul CleanSeaNet, nu se poate pompa nimic în afara navei care să aibă petrol. Sistemul de sateliți, apropo, este foarte sensibil și detectează chiar și cantități foarte mici de petrol. Și cred că am acoperit cam toate întrebările. A, cea mai dificilă întrebare. Dar, dar sistemul de penalizare. Președintele, prin intermediul președintelui se pun întrebările. În ce privește penalizările, am, vom avea anarhie, spune președintele, dacă facem toți așa. Domnul de Reuter, după cum știți, nivelul uh, amenzilor, al penalizărilor, se stabilește de către judecător. Acesta e principiul. Dar aici, în Parlamentul European, ați adoptat uh, un regulament privind sancțiunile penale pentru poluarea cauzată de nave deci, pedepsele nu sunt armonizate, însă legislația prevede că cei responsabili de eliminarea în marea unor substanțe poluante pot fi penalizați nu doar din punct de vedere administrativ, deci cu amenzi, ci există și posibilitatea unor sancțiuni de natură penală în toate statele membre. Deci un operator care cere capitanului să arunce reziduri petroliere peste bord ar putea ajunge la închisoare. Asta e regula. Ce aș vrea să fiu suficient de succint aș vrea să fiu suficient de, de curajos pentru a răspunde și la întrebarea uh, pusă de colegul nostru referitor la cine ne supervizează pe noi, cui dăm uh, noi seama. Șeful meu este uh, Consiliul Administrativ al Agenției, de fapt, acolo unde sunt reprezentate toate statele membre și în care și Comisia are o reprezentare puternică. Deci acest, uh, acesta este instituția, acesta este corpul care aprobă programul de lucru poate să concedieze directorul sau poate să nu aprobe uh, programul de lucru, etc. Însă, dincolo de asta, Parlamentul European nu ezită niciodată să îi cheme pe șefii de agenție să dea explicații în legătură cu ce au făcut, cu bugetul și cum l-au uh, utilizat și așa mai departe. Parlamentul poate să pună întrebări, întrebări tehnice, și Parlamentul face acest lucru în Comisia de Transporturi, în Comisia de Buget, Curtea Europeană de Audit examinează toate activitățile agenției. În fiecare an avem o vizită care durează câteva săptămâni și practic ă, suntem verificați complet. Deci cred că există suficient control, așa cum, ar și, cum și ar trebui să fie, de fapt. Și, în fine, în ce privește întrebarea legată de calitatea oțelului provenit din China, pentru că la asta cred că v-ați referit. A fost o problemă și în sectorul maritim în acea perioadă de uh, creștere economică 2006-2007 pentru că uh, armatorii comandau atât de multe nave noi, lucru pe care îl cam regret acum, încât uh, uh orice uh, combinat uh, de oțel din China s-a transformat în uh, șantier naval. Deci, practic, uh, toți se declarau peste noapte șantiere navale și începeau să construiască nave. De multe ori făceau chestia asta sub cerul liber. Uh, Din cauza capacității limitate, așadar, ei eh, au fost eh, activ mai mult în domeniul transportului pe rute interne decât eh, în domeniul transportului maritim internațional. Însă au existat câteva exemple și de aceea a fost important ca societățile de clasificare să-și facă treaba. Deci noi am făcut presiune asupra inspectorilor și aceștia au identificat anumite practici pentru că, dar trebuie să înțelegeți că și uh, societățile de clasificare aveau probleme de personal, pentru că boomul acesta uh, al uh, construcției de nave era atât de mare. Dar nu cred că există nicio, nicio bombă care tică acum undeva pe mare. Deci nu cred că există o astfel de, nouă, de o navă nouă care să, să reprezinte un, un pericol major. Mulțumesc. Președintele, încă mai avem uh, uh, membrii care vor să pună întrebări și deja suntem în întârziere. Mi se pare normal ca toată lumea să ia cuvântul, dar nu mai uh, accept niciun nume pe listă, deci închid lista de vorbitori. Domnul Blastoc acum dau cuvântul domnului Doamne, îmi cer scuze, doamna Vlasto și apoi doamna Bilbao, domnul Grandes Pascal, domnul Conces Percăios și asta este tot, uh, lista este închisă. Doamna Blasto, uh, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte repede. Domnule director, ați menționat inspecția navelor. În mandatul anterior, am avut plăcerea de a fi raportor pentru textul privind controlul în statul portului, text care se referă la inspecția navelor, fie aceasta în port sau în larg. Acest sistem ce cere existența unei baze de date destul de vaste și noi am propus să existe un nou sistem de inspecție care să definească pentru fiecare navă un profil de risc și ca aceste inspecții să fie efectuate de către Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Acest sistem, deci, care cere o bază de dată a inspecțiilor în care se înregistrează profilul de risc al navelor și uh, istoricul inspecțiilor anterioare, va fi realizat de către dumneavoastră și pentru asta, agenția a elaborat un sistem sub numele TETIS 2, care va trebui să interacționeze cu altă bază de date SFSIDNet și care să fie um, accesibilă statelor membre care au semnat memorandumul de la Paris. Ne puteți spune cum evoluează dezvoltarea acestui sistem și în cât timp va deveni el funcțional și sistemul TETIS va fi o platformă informațională uh, unde statele semnatare ale memorandului de la Paris vor găsi informații privind navele și profilul de risc al acestora. Mulțumesc, doamna Bilbao. Vă rog un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Reuter pentru explicațiile sale. Am două întrebări specifice. Ați vorbit despre nave antipoluare, 16 nave și ați spus că până la sfârșitul anului vor mai fi două contracte, unul pentru o navă în Golful Biscaya. Unde va fi localizată însă această navă și care este costul menținerii acestor 16 nave? plus cele două care vor mai veni până la sfârșitul anului și de câte ore au intervenit până acum. Apoi, cu privire la programul Atalanta, din păcate, m-am plâns deja de două ori în cadrul acestui for cu privire la piraterie și la lipsa de protecție pentru vasele de pescuit. De fapt, în prezent există un vas care este reținut, din, care vine din uh, orașul meu. Sunt și ostateci implicați și aș vrea să îmi spuneți cum funcționează sistemul pentru a contracara acest lucru. Guvernul spaniol nu oferă răspunsuri în acest sens și aș vrea să știu dacă va aborda pe dumneavoastră pentru utilizarea sistemului pentru a da un răspuns mai eficient în cazul unor astfel de incidente. Domnul de Grande Spascual acum. Mulțumesc, domnule de Reuter. După cum știți, V-am urmărit îndeaproape activitatea, am fost raportorul pentru planul de finanțare și agențiile de clasificare, pe cum și pe alte chestiuni eh, din același domeniu și de asemenea raportor privind directiva pentru poluarea cauzată de nave. Sunt de acord cu doamna Bilbao, noul contractor pentru Golful Biscaya. Ce jurisdicție va avea, eh, care va fi uh, modul de funcționare, uh, pe ce perioadă de timp. Ați vorbit apoi despre oferirea serviciilor pentru combaterea pirateriei și există state care au acceptat, iar altele rămân să se pronunțe. Ați făcut această ofertă și Spaniei și v-a dat un răspuns și, în fine, care este calitatea sistemului de monitorizare sau de supraveghere din punct de vedere al monitorizării poluării. Este posibil să existe și sancțiuni penale în cazul un, un, unui incident care implică neglijență sau în cazul unor infracțiuni repetate? În ce măsură este capabil acest sistem să diferențieze între diferite niveluri de încălcare a uh, prevederilor și diferitele tipuri de neglijență. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte repede am vrut uh, să mă refer la faptul că în raportul dumneavoastră a spus că pe viitor veți uh, încerca să uh, intensificați sistemul integrat Ați menționat o serie de acorduri, mai ales cu Frontex. După cum bine știți, noi avem uh, o mare problemă legată de imigrarea clandestină, deci activitatea dumneavoastră consolidată cu cea a Frontex ar fi extrem de utilă și am vrut să subliniez acest lucru, mai ales având în vedere că această situație dramatică cu care ne confruntăm trebuie rezolvată cât mai repede și având în vedere monitorizarea pe care ați spus-o în implementare și cu acest și acest acord, cred că lucrurile se pot derula în acest sens. Am auzit multe agenții care um, nu au un scop prea concret și mă bucur să văd că dumneavoastră doriți să vă integrați activitatea cu alte agenții și de asemenea vă gândiți la implicarea țărilor de coastă, așa cum a subliniat comisarul nostru. Este foarte important pentru această strategie. Vă mulțumesc! Mulțumesc membrilor pentru intervenția lor succintă și domnul Huias, ultimul vorbitor, dar nu cel mai puțin important. Mulțumesc, domnule președinte, foarte scurt. Am înțeles că acțiunea agenției se, derul, se îndreaptă mai degrabă către prevenirea decât către uh, lupta împotriva poluării. Aș vrea să știu care sunt aspectele normative și jurisdicționale la care s-a referit și domnul Kramer. Deci ce probleme de această natură aveți? Cu ce problemă se confruntă agenția? Și am vrut să spun că există o serie de chestiuni la care ne-ar putea duce la o definire spațiu-apă europeană. Deja există acest lucru în anumite zone, de exemplu spațiul dintre Sardinia și Corsica, așa numitele boche di Bonifacio, care sunt un spațiu unde Italia și Franția și Franța au încheiat o convenție pentru reglementarea traficului de mărfuri periculoase. Și întrebarea mea ar fi următoarea. Ar putea agenția să solicite noi instrumente pentru a împiedica, și mă grăbesc să închei, pentru a împiedica aceste probleme din partea unor state membre care ar putea derula activități periculoase în astfel de spații? Mulțumim pentru întrebări. Domnule de Reuter, vă rog cât mai scurt posibil și uh, sunt sigur că dacă nu le răspundeți tuturor, veți putea să le transmiteți răspunsurile și în scris celor care vă vor contacta în acest sens. Întâi de toate cu privire la uh, baza de date. Sistemul va funcționa începând cu 1 ianuarie 2011. Uh, programul, calendarul este deocamdată respectat și toate statele membre cooperează foarte bine în cadrul proiectului. Apoi, doamna Bilbao și domnul Guandes Pascal m-ați întrebat despre noile nave pentru anul acesta din Golful Biscaya și din Golful Finlandei. am avut o licitație publică și am invitat armatorii și operatorii din domeniu să facă o ofertă. Deci nu vă pot spune care va fi locația exactă a navelor, dar uh, v-aș putea indica o zonă. Cât costă? Nu foarte mult. Întregul sistem de răspuns la cazurile de poluare are un buget de 22 de milioane euro pe an. Deci toate aceste nave și uh, sistemul CleanSeaNet uh, sunt acoperite din bugetul respectiv. Dacă au existat deja cazuri de intervenție, da, deja de trei ori au intervenit aceste nave și în Spania au fost, un, au fost cazuri. Operațiunea antipiraterie Atalanta, dacă Spania ne-a dat un răspuns, nu știu exact, va trebui să verific, dar sunt sigur că vor sprijini acest concept. Dacă Clean CleanSynet poate face diferențierea între diferitele niveluri de neglijență, răspunsul este nu. Evident, satelitul ne arată dacă pare o pată mare sau mică de petrol, dar uh, verificarea la fața locului cu ajutorul avioanelor și elicopterelor este cea care uh, permite adunarea probelor pentru cazul în instanță. În ceea ce privește colaborarea cu Frontex pentru imigrația ilegală, să nu uitați, vă rog, că noi suntem cei care furnizează date maritime. Aceasta este misiunea noastră, la asta ne pricepem, nu ne ocupăm de politica de imigrare. Însă dorim să devenim principalul furnizor de uh, informații referitoare la traficul maritim. În ceea ce privește apele teritoriale și problemele dintre statele membre, uh, preferăm să nu ne implicăm atâta vreme cât vorbim de apele europene, noi avem un rol pe care vrem să-l jucăm, dar nu ne implicăm în probleme între un stat membru și, stat membru și altul. Mulțumesc, mulțumesc domnule de Roite. Sugestia mea este că dacă aveți alte întrebări la care domnul de Roite va fi dispus să vă răspundă în scris, în sigur, să-i trimiteți uh, aceste întrebări în scris. Am mai colaborat cu EMSA și întotdeauna au fost foarte deschiși la colaborare. Însă nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că ne-ați explicat rolul EMSA. Vă doresc succes dumneavoastră și agenției pe viitor. Vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră, spune domnul de Roite. Uh, sunt sigur că vă vom oferi acest sprijin Vă vom urmări activitatea și vom avea o atitudine proactivă, ca și dumneavoastră. Acest lucru este una dintre criticile care se aduc Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Iată, avem o invitație deschisă să vizităm EMSA. Va trebui să ne gândim și să stabilim o dată. Deocamdată vă mulțumim pentru prezență. Dragi colegi, o pauză de două minute până la următoarea prezentare.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

Colleagues, if you could... Dragi colegi, vă rog să vă reluați locurile și să continuăm, fiindcă suntem puțin în întârziere. Și în această dimineață mai avem încă trei prezentări de proiecte, primul fiind coordonatorul TEN pentru pri- proiectul prioritar numărul 3, domnul Davinio, care este astăzi alături de noi. Domnule Davinio, aveți cuvântul, 10 minute, puțin mai mult poate, dar aș aprecia foarte mult dacă vă limitați la 10 minute și apoi începem cu întrebările. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să nu mă lungesc mai mult de 10 minute în, acest, în această primă prezentare. În fața Parlamentului este prezentat raportul pe care l-am elaborat pentru a subliniat, după 5 ani de activitate, în cadrul proiectului prioritor numărul 3, care, după cum știți, include două coridoare între Franța și Spania și un coridor între Spania și Portugalia. Când se finalizează un raport după o activitate de 5 ani și mai ales atunci când ai ocazia să uh, transmiți torța unui nou coordonator, domnul Sechi, încerci să nu intri prea mult în detalii cu privire la ce s-a întâmplat, ci să te axezi mai mult pe primele concluzii care pot fi trase uh, în urma acestei activități de 5 ani derulate ca facilitator între autoritățile publice, uh, operatorii privați și Comisia Uniunii Europene. O primă concluzie de natură pozitivă se referă la faptul că nevoia de a derula acest proiect prioritar este mai mare în prezent decât era în trecut. Dintr-un motiv destul de simplu, și anume, între Franța și Spania, dificultățile de transport continuă să crească. În al doilea rând, aspectele legate de protecția mediului devin din ce în ce mai importante și este evident că transportul uh, feroviar nu oferă suficiente capacități nici pentru transportul de pasageri și cu atât mai mult pentru transportul de mărfuri, mai ales având în vedere că în această perioadă s-au um, dezvoltat și a crescut și numărul de porturi care au nevoie de conexiuni și așa mai departe. Deci, evident, lucrurile sunt uh, mai de actualitate ca niciodată. O a doua concluzie, care nu voi uimi pe nimeni, există întârzieri. Uh, în marile proiecte, de regulă, există întârzieri, deci nu e un lucru foarte grav care să declanșeze un pesimism profund. Însă trebuie să înțelegem care sunt motivele acestei întârzieri și, așa cum am exprimat, explicat și în raport, motivele sunt trei, pe scurt. În primul rând, există o problemă de natură tehnică și anume pentru crearea liniilor de mare viteză trebuie uh, ocolite orașe, trebuie săpate tunele, trebuie făcute uh, infrastructuri suplimentare pentru care e nevoie de autorizații suplimentare. Și de aceea trebuie să subliniem că și autoritățile nu colaborează foarte bine întotdeauna și există o serie de norme care trebuie să fie respectate uh, Știți că prevederile juridice și administrative diferă de la un stat la altul. O a doua concluzie, un element important pentru următorii cinci ani, este faptul că trebuie să combinăm prioritățile naționale cu prioritățile transfrontaliere. E suficient să spun acest lucru pentru a înțelege care este dificultatea de care vreau să vorbesc. Evident, fiecare guvern va fi preocupat de îmbunătățirea propriei infrastructuri naționale și nu se va gândi așa de mult la consecințele pe care aceste lucruri le vor avea asupra structurii transfrontaliere. Și de aceea, recomandarea pe care am făcut-o în acest raport este că dacă nu putem concilia prioritățile naționale cu prioritatea europeană, această dificultate va continua să există. Să construiești o structură perfectă la nivel uh, transfrontalier cu ajutorul Uniunii Europene și apoi să vezi că problemele uh, nu sunt la nodul de legătură, ci de o parte și de alta acestuia, înseamnă să nu progresezi prea mult. vreau să fac o serie de sugestii legate de a doua cauză, astfel încât structurile, eh, și mă refer aici la partea spaniolă, partea franceză mm, sau partea spaniolă și cea portugheză, cu toate autoritățile implicate. Deci toate aceste structuri trebuie să aibă în vedere infrastructura în ansamblul său și nu doar partea limitată la structura transfrontalieră. Dacă vrem să conciliem prioritățile, deci trebuie să facem acest lucru, să identificăm obstacolele, să vedem cum pot fi depășite și să avem o perspectivă reală, nu abstractă. Deocamdată accentul pe structura transfrontalieră este destul de mare, dar restul priorităților nu sunt avute în vedere. E nevoie de schimbări la nivel guvernamental care să permită crearea unei structuri la care să participe coordonatori care să poată face apoi rapoarte cu privire la buna utilizare a fondurilor care vor fi alocate pentru realizarea acestor proiecte. Cea de-a treia dificultate este legată de necesitatea de a vedea ce se poate face așa, cu rețelele așa cum se prezintă ele înainte de a crea noile rețele. Este un consens. Uh, sigur, vor exista întârzieri, să ce face cu rețeaua existentă? Cum putem să venim în întâmpinarea uh, unei părți în uh, nevoi cu rețeaua existentă. Deci ne aflăm în fața unei ambiguități împreună cu statele în cauză care tind să creadă uh, competența se referă numai la noile proiecte și nu și asupra infrastructurii existente. Și aici sugestia care se face este să permitem discutarea ansamblului chestiunilor în interiorul acestei structuri. Există în mod evident și acesta este un al patrulea subpunct, este evident, așa cum ați văzut și în celelalte rapoarte, că domnul Vin, care este facilitatorul privind uh, tehnologiile de semnalizare și așa mai departe, ar trebui să poată să participe dacă este cazul și când vine momentul acestei discuții, pentru că trebuie să ne asigurăm că recomandarea cu caracter general cu privire la interoperabilitate să fie avută în vedere în aceste discuții și cu colaborarea domnului Vink este foarte ușor de realizat acest lucru dar trebuie să fie prevăzută. O a doua reflexie, domnule președinte, încă două reflexii. Uh, trebuie să vedem că lucrările în amonte a structurii transfrontaliere sunt mai avansate în Spania decât în Franța. Este o constatare uh, făcută în mare. La fel uh, și între Spania și Portugalia, chiar dacă elementele crizei economice actuale uh, aruncă aruncă oarecare incertitudine asupra uh, programelor naționale în raport cu ceea ce trebuie să realizeze fiecare stat în parte din acest coridor. Și un al doilea punct care este important legat de finanțarea viitoare este că atunci când privim ansamblul instrumentelor folosite de Uniune pentru cele două state, diferitele proiecte în Franța, diferitele proiecte în Spania au primit o finanțare mai mare decât diferitele proiecte în Franța. De aceea lucrurile sunt într-un stadiu mai avansat în Spania față de Franța. În concluzie, domnule președinte, 1. Mai mult decât oricând avem în față un proiect prioritar, în al doilea rând, pentru ca acesta să-și mențină caracterul prioritar, trebuie să se facă progrese semnificative în perioada următoare, iar acestea vor fi făcute dacă, după părerea mea, se ține cont de modificările de funcționare a coordonării între francezi și spanioli, între spanioli și portughezi. Este un element cheie. Pentru că Comisia trebuie să propună cândva, în primul trimestru al următorului an, să facă o nouă propunere privind aceste uh, proiecte prioritare și este cât se poate de evident că, pe de o parte, problema financiară este o problemă cheie pentru reușită, iar pe de altă parte este logic ca finanțarea să se îndrepte uh, către uh, proiectele care sunt uh, avansate. Deci, uh, Domnul Sechi este conștient de uh, cât de mult avem de făcut, va aborda totul cu talent și cu umor. O să mulțumesc Parlamentului că ne-a ascultat încă o dată și îi urez domnului Sechi mult succes în realizarea acestui proiect. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, domnule Davignon. Așteptăm uh, să vedem uh, uh, expertiza domnului Sachi. Domnul de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Davinio. Mulțumesc pentru ceea ce ați făcut. Cred Cred că puteți să-i transmiteți uh, uh, cunoștințele și rezultatele experienței noastre uh, domnului Sechi. Păcat că munca dumneavoastră și bunele intenții au fost umbrite de dificultății care nu sunt vina dumneavoastră. O să fiu cât se poate de clar. Este de nescuzat în viitor ca domnul Sechi să denunțe lucrurile așa cum ați făcut-o, deși ați folosit un limbaj diplomatic, spunând că visul european trebuie să se îndeplinească. Avem nevoie de o piață unică și aceasta trebuie să fie compatibilă, compatibilă cu prioritățile naționale. Proiectul 3 uh, are două elemente transfrontaliere. Una este cea portugheză. Uh, progresele sunt bune în această secțiune. Am avut un mic incident în timpul uh, alegerilor. A fost o discuție în legătură uh, cu faptul dacă este sau nu este o, o prioritate națională. Această discuție a fost între partidele din Portugalia, dar uh, ne vom asigura că proiectul este viabil în continuare. Cealaltă fațetă a monezii este uh, Franța și Spania. Am spus-o de la bun început. ne ajută cu chestiunile legate de terorism într-o manieră fără precedent. Avem un sentiment frățesc față de uh, Franța, însă nu sunt la fel de, interesanți, de interesați uh, ca și Spania. Am dorit să vedem puțin mai mult din entuziasm uh, la francezi. Este un proiect uh, european. Spania își face temele, își face îndatoririle și merge mai departe. Am uh, alocat uh, resursele maxime și problema este că proiectul se lovește de lipsa de interes din partea francezilor. Este o realitate. Trebuie să depășim aceste uh, dificultăți. Nu este vorba numai de un proiect spaniol, este un proiect european pentru țara noastră este crucial și este crucial și pentru Portugalia. Este o altă țară față de care avem sentimente frățești și ar trebui să fie ușor ca marfa și călătorii să uh, parcurgă, să traverseze Pire, munții Pirinei uh, rapid. trebuie să putem să facem exporturi și rapid să uh, concurăm pe baze egale. Mă bucur că această problemă a fost pusă în discuție, fără a critica prea mult uh, pe cineva anume, trebuie să spun că e vorba de un proiect transfrontalier. Noi facem ceea ce ține de noi. Uh, Franța, însă, trebuie să uh, încerce să accelereze lucrurile uh, uh, în acest proiect care este atât de important pentru Europa. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Davinio! În primul rând, mulțumesc pentru informație, pentru ceea ce ați făcut în ultimii cinci ani. O întrebare generală mai întâi. V-ați uh, referit la o serie de greutăți și ați subliniat faptul că o mai bună coordonare, mai presus de orice, este cheia pentru un progres real. După cinci ani de experiență, poate că puteți să răspundeți la această întrebare. Aveți impresia că, în calitate de coordonare, nu aveți suficiente uh, mijloace de a uh, face presiuni uh, asupra celorlalți pentru a-i forța să realizeze progrese, există instrumente bugetare sau de altă natură care pot fi folosite sau pot fi folosite uh, în altă manieră pentru a face progrese mai rapide? Ați vorbit de diferențele de ritm. Cum pot fi mai bine coordonate? Mulțumesc. Uh, doamna Bilbao, din partea ALDE. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Davignon pentru tot ceea ce a făcut. Mă interesează foarte mult uh, acest uh, proiect prioritar numărul 3, pentru că locuiesc uh, într-o regiune, Scadi, unde se desfășoară acest proiect și îmi cunosc greutățile cu care ne-am confruntat în trecut și cu care ne confruntăm în continuare. Pentru instituțiile din țara Bașcilor, uh, acesta a fost un proiect important pentru că el asigură legătura cu Europa, deci îl tratăm cu prioritate. Pentru că, la urma urmei, ne ajută să realizăm proiectul ă, european. Știm că președintele francez, domnul Sarkozy, a comandat un studiu în legătură cu acest proiect pentru a afla mai multe în legătură cu el, dată fiind controversa care are loc cu autoritățile municipale, ONG-urile, organizațiile de mediu și în încercarea de uh, a pune în mișcare lucrurile pe acest coridor. Așa încât avem acest uh, studiu comandat de președintele Sarkozy, ce s-ar putea întâmpla dacă acest raport ar aduce la lumină noi elemente negative. Ce s-ar întâmpla dacă s-ar ajunge la concluzia că legăturile existente uh, cu unele îmbunătățiri ar fi suficiente pentru a acoperi nevoile Franței? Și ar fi suficiente. Nu vreau ca lucrurile să petreacă așa, vreau să construim uh, proiectul așa cum este el prevăzut, pentru că așa gândesc eu lucrurile, dar vreau să știu ce putem să facem aici în Europa în legătură cu asta. Mm, domnul Vandale de la uh, Conservatori și Reformiști. Mulțumesc uh, foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, domnule Davignon, pentru răbdarea și diplomația de care ați dat dovadă. Însă am citit și celelalte rapoarte de-a lungul anilor și uh, peste tot apare este un proiect uh, greu, greu, greu. Și acum transmiteți totul succesorului dumneavoastră. În cel ultimul uh, raport, de ce n-ați spus? Am făcut tot ce ne stătea în putere, dar nu am realizat nimic. Ne-am împotmolit și asta este. Și apoi uh, ați uh, fi putut uh, să spuneți ce a spus. Mulțumesc. Domnul Kramer pentru verzi. Da, o să fac uh, remarcile mele de ordin general uh, vineri uh, am primit, vom primi rapoartele pentru coordonator și ar fi trebuit să le discutăm astăzi. N-am putut să le citim pe toate pentru că nu sunt traduse. Putem să ne asigurăm că în viitor vom avea rapoartele cu două, trei săptămâni uh, înainte de discuție, ca să le putem discuta, ca cei care chiar vor să, se, uh, să le discute să nu se bazeze pe prezentările orale, ci să le poată citi, să aibă informațiile necesare. În al doilea rând, În ce fel trebuie să analizăm lucrurile? Avem un proiect în Germania, proiectul numărul 1. De ani de zile am investit milioane în acest proiect. Și acum avem un proiect care nu a dat uh, încă rezultate. Știm că niciodată resursele financiare nu sunt suficiente, însă trebuie să vedem Uh, cât de uh, uh, care va fi succesul pe plan economic și financiar. În ceea ce privește acest proiect cu Franța, îmi amintesc că situația în care au fost construite autostrăzile în Spania și nu erau uh, conectate la nimic. Nu trebuie să repetăm un astfel de exemplu negativ. De aceea am hotărât că finanțarea va fi disponibilizată numai în momentul în care vor exista contracte bilaterale și acorduri financiare bilaterale. Deci finanțarea se dă numai pe această bază. Întrebarea mea în ceea ce privește aceste situații uh, transfrontaliere. Există un uh, contract bilateral între Franța și Spania? există un acord în ceea ce privește tunelul. S-a spus că este periculos din cauza terorismului. Care este situația actuală și ce progrese s-au făcut de ambele părți? A treia întrebare. Uh, stațiile TGV. Francezii au construit noi zece stații e problema uh, localității Tour, însă poți să ajungi uh, uh, mai repede la Tour decât în centrul orașului. Deci poți să ajungi la aceste gări unde oprește TGV-ul numai cu mașina. Ce se poate face pentru a ușura transportul către aceste gări? Știu că sunt multe întrebări, dar nu am timp să le pun pe toate. Singurul punct pe care l-aș spune și l-aș ridica în discuție pentru domnul Davignon este că membrii comisiei, în mod clar, gândesc că problemele par să fie cantonate uh, de partea franceză și mai degrabă decât de partea spaniolă. Și dumneavoastră ați făcut aluzie la acest lucru, însă mă întreb, dacă problemele pe acest coridor sunt uh, uh, naționale sau dacă sunt uh, probleme de ani și ani ale sistemului feroviar care, sunt, care este tentat să spună totdeauna de ce nu poate să facă un lucru mai degrabă decât să facă ceva. Acest lucru îngreunează mult situația? Domnule Davignon, aveți cuvântul să răspundeți. Mulțumesc. O să răspund în ordinea în care au fost adresate întrebările. Vorbește în franceză. Mai întâi la întrebarea domnului În Timp de cinci ani am avut o problemă legată de insuficiența circulației unei informații privind uh, realitatea și revin aici la întrebarea președintelui pentru că există și elemente în acest context pe care vreau să le subliniez. Calendarul inițial, așa cum știți, a fost uh, respect, a fost ținut uh, de partea spaniolă prea mult timp în, în timp ce noi uh, emitam o serie de întrebări privind uh, uh, preocupările noastre uh, că unele lucruri nu se vor face la timp s-a spus nu, nu, se va face la timp. Și uh, calendarul până la urmă s-a decalat de la 5 la 7 ani. Și se consideră că uh, acest calendar a fi un pic optimist. Deci asta a creat o tensiune pentru că unii lucrează pe baza unei ipoteze, deși știu că această ipoteză este puțin probabil să se realizeze. Și este motivul pentru care am insistat atât în ultimul raport să se spună că dacă nu se ameliorează structura permanentă de coordonare și de informare și de transparență, ne vom confrunta cu o problemă la fel de veche, domnule președinte, ca problema căilor ferate, adică uh, vom ajunge să suspicionăm uh, cealaltă parte de intenții care nu sunt uh, conforme cu ale noastre. Așadar, acest dosar este afectat grav de percepții în legătură cu cealaltă parte care nu sunt utile uh, proiectului. Atunci când am încheiat uh, analiza practică, uh, voi putea afirma că autoritățile franceze uh, vor considera în continuare acest proces drept prioritar și vreau să-i răspund doamnei Bilbao în acest context și anume că efectiv în timpul unei campanii electorale în Franța, un ministru francez a exprimat dubii în legătură cu această prioritate. Primul ministru francez a contrazis și a dezmințit imediat această afirmație și nu se poate cere mai mult, iar eu uh, personal și uh, în felul acesta răspund deja uh, și la altă întrebare. Eu personal am sentimentul că de cele două părți ale frontierei, deși nu din același motiv, proiectul acesta este prioritar și că în momentul în care uh, aceste, toate aceste condiții vor fi îndeplinite, atunci uh, vom ajunge la uh, scopul nostru final. Există motive diferite la autoritățile franceze și la autoritățile spaniole care le determină pe amândouă să ajungă la un rezultat, dar vom ajunge la un rezultat numai dacă punem chestiunile practice pe masă și încercăm să vedem care sunt soluțiile pe care le putem aduce până acum uh, am vorbit prea mult și situația este așa cum este. Eu însă nu am dubii, n-am dubii nici în ce privește Portugalia. Cred pur și simplu că astăzi problemele de finanțare date de situația bugetară a statelor sunt mai dificile decât erau uh, înainte, dar uh, necesitatea de a rezolva aceste probleme este și ea mai mare decât era înainte. Asta este ceea ce vreau să spun și cred că rolul coordonatorului este tocmai de a elimina procesele de intenție pe care și le fac uh, eventual partenerii unul altuia pentru a ajunge la o platformă comună de discuție și la un corp comun de uh, sugestii și de acțiuni. Asta vreau să spun cu privire la acest subiect. Pentru a răspunde doamne Bilbao, sau nu mai știu cine m-a întrebat, nu există tratate bilaterale între Franța și Spania în afară de cel care există din 1995. Deci nu există instrumente noi. Nu, domnul Kramer a pus această întrebare, spune președintele. Dar, așa cum spun în raportul meu, consider că structurile de gestiune pentru aceste coridoare nu sunt adaptate. Există uh, o grupare de interese economice, însă uh, termenii de referință cred că, sunt, că nu sunt adaptați la tipul de probleme uh, care trebuie uh, rezolvate recomandările au a fost acceptate în principiu de autoritățile spaniole și franceze. Acum rămâne să vedem dacă vor fi și implementate. Uh, coordonatorul face de drept parte din aceste structuri, el nu trebuie să fie invitat de cineva și am văzut o bună aplicare a acestui principiu în cursul lunii trecute, la care uh, au putut asista și alții. Deci cred că există o problemă psihologică, există reproșuri reciproce care în cea mai mare parte a timpului sunt exagerate sau nefondate și cred că cu transmiterea mai bună a informației le putem rezolva want er heeft de coördinatoren genoeg macht, zou ik zo zeggen. Mi-ați pus o întrebare, întrebarea dacă avem suficientă putere pentru a ne face treaba, noi coordonatorii. Trebuie exprimat foarte clar că un coordonator este un coordonator și nu este un reprezentant al comisiei ca atare, el este un facilitator și pentru a face acest lucru, el trebuie să fie capabil să îndeplinească anumite sarcini, să-și, să îndeplinească sarcinile complet. Dacă ați citit raportul meu, ați văzut că opinia mea este că lucrurile nu au stat așa în ultimii uh, cinci ani. Dar cu acordul celor doi miniștri pe care i-am întâlnit înainte să-mi scriu raportul. Deci am primit din partea lor permisiunea să uh, schimb procedura și de aceea coordonatorul trebuie nu numai să-și facă treaba, ci și să facă un raport. De aici rezultă importanța raportului anual, pentru că acesta ne arată realitatea, ne arată ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat și de ce nu s-a întâmplat. Deci este extrem de important pentru Comisie și Consiliu să ia în considerare toate aceste puncte de vedere atunci când își definesc propria poziție. Poziția Comisiei, de exemplu, față de Spania, Franța sau Portugalia. Pentru că această poziție va determina apoi politicile lor și uh, sper că acest lucru se va face pe baza diverselor propuneri venite de la coordonatori. M-ați întrebat, ați spus că e bine să fii diplomat uh, și răbdător, dar uh, de ce nu spuneți uh, atunci când nu vor să facă anumite lucruri? Păi nu am spus asta în raport pentru că nu sunt de acord cu acest punct de vedere. După 5 ani, e, cred, cred cu tărie că este mai important decât uh, niciodată până acum și că proiectul poate fi făcut, dar că trebuie schimbate metodele pe care le utilizăm și de aceea am scris un raport care nu cred că poate fi considerat optimist, dar care totuși spune că există uh, posibilități de îmbunătățire a situației. nu voi spune uh, că un proiect este imposibil decât dacă voi fi convins de acest lucru și nu sunt convins de acest lucru. Poate mă înșel, dar tot ce pot face este să-mi uh, pun pe hârtie propriile opinii. Una dintre dificultăți, de asemenea, doamnă Bilbao, se leagă de faptul că există un număr enorm de interlocutori și așadar elementele de transparență și de informare se aplică tuturor acestor interlocutori se aplică atât între reprezentanții diferitelor țări, cât și în interiorul uh, fiecarei țări și uh, sugestia mea aici uh, a fost ca toate părțile implicate să fie întotdeauna prezente la reuniunile de planificare, acolo unde se examinează soluțiile intermediare și unde se fixează și se controlează obiectivele. E foarte important să poți controla aceste obiective pentru ca apoi Comisia să poată determina dacă fluxul de finanțare uh, va continua sau nu. Comisia este cea care ia această decizie și uh, coordonatorul trebuie să spună dacă, uh, dacă aceste obiective sunt încă prioritare și se fac suficiente eforturi, dar decizia este la nivel politic, nu este la nivelul facilitatorului. În ce privește disponibilitatea raportului pentru Parlament îmi declar completa incompetență. Eu mi-am uh, terminat raportul la timp, nu știu în ce termen a fost distribuit, îmi, îmi scapă controlului și posibilităților mele această chestiune. Și un ultim lucru, domnule președinte, trebuie să înțelegem dificultatea obiectivă și iau doar un exemplu. atunci când uh, avem un calendar, trebuie să te asiguri că responsabilii uh, căilor ferate au locomotivele, au vagoanele, trebuie să te asiguri că infrastructura și logistica sunt pe măsură și că în majoritatea țărilor, între uh, gestionarii căilor ferate ale infrastructurii Uh, și uh, gestionarii uh, generali. Deci sunt trei autorități diferite și fiecare e preocupat de dificultățile sale proprii și nu-i pasă de dificultățile celuilalt. Cred că așa se întâmplă, domnule președinte, peste tot, nu numai în situația căilor ferate. Președintele, mulțumesc, domnule Davignon, pentru aceste explicații și acum trecem la colegul dumneavoastră, domnul Brinkhorst, uh, Însă, înainte de a face acest lucru, vreau să vă exprim mulțumirile Comisiei pentru activitatea noastră de coordonator și suntem nerăbdători să colaborăm și cu domnul Secur în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! I welcome up to the top table uh, Mr. Brinkhorst. Așadar, urez bun venit domnului Brinkhorst. Uh, domnul Brinkhorst este obișnuit să stea la această masă, a fost membru al Parlamentului European și domnia sa ne va vorbi despre proiectul 6, axa feroviară Lyon-Budapesta, Ucraina, până la frontiera cu Ucraina. Așadar, domnule Brinkhorst, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să fiu din nou aici, în fața Comisiei de Transporturi, care a fost întotdeauna un uh, aliat important în eforturile de prioritizare a schimbării uh, spre transportul modal, a trecerii spre transportul modal și mă bucur să am din nou ocazia de a vă vorbi Domnule președinte, așa cum uh, știți, proiectul 6 uh, este un proiect dificil cu implicare politică la nivelul cel mai înalt, încă din 1994, când s-au uh, aprobat primele proiecte prioritare de transport și au apărut multe probleme încă pentru, pe, pe șase încă de atunci. Nu o să intru acum în istoria chestiunii, voi încerca să spun ce progrese am înregistrat în diferite sectoare. Cred că primul sector este cel uh, dintre Lyon și Torino, două orașe importante, majore, în Franța și Italia, care au, fost, au avut o legătură uh, de secole, dar acolo există și, între ele există și o barieră fizică. Cred că proiectele, uh, progresele acolo sunt uh, importante și semnificative. Rezultatul politicilor uh, franceze a fost uh, unele pozitive. Am, avem trei tuneluri uh, de explorare care ar putea fi gata până la sfârșitul anului. În Italia, așa cum vă amintiți, observatorul uh, a găsit uh, un teren comun pentru aliniament. Aceasta încă trebuie acceptat de autorități. Știți că am avut anumite dificultăți în Valea Suz uh, și s-a discutat dacă e util sau nu să se construiască acolo linie ferată. Sper că putem obține un angajament concret din partea italiană până în decembrie pentru ca activitățile de explorare să poată începe și acolo la începutul anului viitor și sperăm să existe și angajamente financiare. Am avut o discuție despre uh, problemele de, legate de angajamentul financiar în această perioadă dificilă din punct de vedere economic. Evident, există, domnule președinte, viziunea uh, pe termen lung, uh, proiectele pentru un nou tunel și acesta va avea 57 de kilometri atunci când va fi gata, deci va fi cel mai lung chiar și mai lung decât cel uh, de sub uh, canalul mânecii. Și în acest cadru au uh, existat multe activități în ce privește linia ferată existentă între Lyon și Torino. Poate, dacă aveți timp, vă recomand să faceți o, o călătorie pe linia existentă. Este fascinantă, e un peisaj excepțional, dar durează foarte multe ore. Asta este și problema că dacă linia existentă nu câștigă o cotă de piață semnificativă, va fi dificil ca noua linie feroviară să uh, permită investitorilor o recuperare rapidă a investițiilor. Așadar, o cooperare mai bună pe linia deja existentă va fi un test pentru uh, viitorul uh, proiectului dintre Franța și Italia uh, și în acest scop am creat un grup de lucru la nivel înalt care implică managerii de rețea, operatorii și agențiile naționale de uh, siguranță și de asemenea și autoritățile de reglementare. Și aș vrea să spun cât de important este ca uh, Agenția Europeană a Căilor Ferate, uh, creată acum câțiva ani, este și ea implicată, deci știți că deja agenția se ocupă de sistemul integrat de management al traficului feroviar și avem un proiect pilot uh, prin care colaborăm foarte strâns. Ei, evident, au o experiență foarte bună și, în acest context, sper că putem realiza o interoperabilitate mai bună și coordonare mai bună a rețelor naționale. The question was asked, where are the difficulties? Întrebarea care se pune este unde sunt dificultățile, care sunt dificultățile și vreau să spun foarte onest că uh, industria feroviară este una dintre puținele industrii din Europa unde piața comună, uh, piața unică nu prea a reușit să schimbe lucrurile. Dacă vin de la Haga la Bruxelles, întotdeauna întârzi 40 de minute, uh, pentru că uh, Bruxelles, da, privit de la Haga, este în străinătate și asta nu e doar o problemă a olandezilor, toată lumea are această atitudine. Deci nu există această mentalitate de piață unică. Intenția mea este să încerc să, să fac eforturi și să schimb această mentalitate. Deci despre ce vorbim? Vorbim despre interoperabilitate și uh, vorbim despre problema uh, schimbării uh, luminilor de semnalizare la frontiera dintre Italia și Franța și vorbim despre lipsă de cooperare. Anul trecut încă nu trecea niciun tren dintr-o țară în cealaltă din cauza acestei probleme. De asemenea, Uh, efectele evident negative uh, sunt asupra, celor, asupra cetățenilor care nu pot călători dintr-o parte între alta. Sistemele de iluminat, sistemele de semnalizare luminoasă franceze și italiene nu vorbesc aceeași limbă, cum se spune, și necesită investiții importante pentru a fi compatibilizate. De asemenea, trebuie schimbat conductorul de fiecare dată. E nevoie de o înmânare manuală a documentelor la fiecare trecere frontierei. Domnule președinte, în uh, calitate de coordonator care totuși n-a fost implicat în proiecte feroviare până acum, este fascinant să văd cum Europa poate funcționa în practică. Aici uh, intervine rolul Parlamentului de a face mai multe lucruri. Eu totuși cred că în cele din urmă uh, și partea franceză și partea italiană încep să înțeleagă că trebuie să schimbe anumite lucruri foarte concrete și lucrurile nu se vor uh, îmbunătăți până când nu se face această schimbare. În ce privește sectorul Torino-Trieste? Mă preocupă lipsa de evoluție pe secțiunea dintre Veneția și Trieste. Fără această secțiune, proiectul nu se va concretiza și va fi foarte dificil să recomandăm la finanțări. Cum am spus, PP6 nu este un proiect între Italia și Franța, ci legătura dintre vest și est. Sudul Alpilor este singura legătură dintre Europa Centrală și Europa Occidentală și segmentul Veneția-Trieste trebuie să evolueze și trebuie să facă mai mult toate părțile implicate. Văd oameni din Veneția aici și sper că sunt de acord cu mine. Apoi avem Trieste, colpo Colpodivacea și în acest segment trebuie să existe, a existat cooperare între Italia și Slovenia, dar lucrurile nu evoluează cum ar trebui. Trieste uh, a fost uh, ocupat în trecut, a fost partea ă, exterioară a Italiei și acum este din nou în sânul Italiei. E foarte bine, dar lucrurile sunt dificile. Deci e nevoie de pași concreți înainte, trebuie să construim o structură comună, așa cum este pe segmentul Lyon. Torino, Trebuie să creăm o infrastructură comună italiano-slovenă și am nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a face oamenii să înțeleagă că trecutul trebuie să rămână în trecut și apoi avem Ljubljana, Budapesta până la granița cu Ucraina. Din nou vă invit să călătoriți pe acolo și dacă luați trenul de la Trieste la Budapesta, recomandarea mea ar fi să vă luați o carte cât mai groasă, Război și Pace, de Tolstoi, de exemplu, fiindcă veți avea timp să o terminați până la Budapesta. Și sarcina mea este să vă ajut în acest sens. Sigur, lucrurile au evoluat mai bine, fiindcă slovenii și maghiarii încep să lucreze mai bine împreună. Dar, de asemenea, sunt state foarte afectate de criză și, pentru prima dată, slovenii și maghiarii au făcut niște pași concreți împreună către realizarea unui proiect comun. Domnule președinte, pe plan global spun că chiar și în aceste timpuri grele evoluție există, cu excepția segmentelor Trieste, Copen și Trieste, Veneția. Dacă călătorești pe aceste segmente, e ca și cum ai merge cu măgarul. E o, un segment mic de 5 km și totuși nu există o legătură adecvată, așa că e bine să ne înțelegem și de aceea spun că sunt fascinată în această etapă a vieții mele să lucrez în acest domeniu. Acum să mă refer la aspectele financiare. Evident, având în vedere și noua situație economică, se acordă o mai mare atenție infrastructurii. În același timp, este foarte important să înțelegem că statele membre nu mai dispun de fonduri suficiente, investitorii privați ezită să investească, dar se pare că bunul simț revine și în domeniul financiar. Uh, există posibilități de investire mai bune, investi- uh, acționarii se redresează există investiția Băncii Europene de Investiții și am nevoie de sprijinul dumneavoastră, fiindcă vrem să implicăm ca principalul mijloc de finanțare a costurilor de ce se poate face acest lucru în domeniul infrastructurii energetice? De ce să fie asta o prioritate mai mare decât cea a căilor ferate? Asta nu înseamnă că BEI nu este interesată, ci dumneavoastră trebuie să exercitați mai multă presiune pe statele membre în cauză. Și sigur, și noi vom face acest lucru fiindcă acolo se vor produce schimbările. BEI poate atrage alte investiții și acest lucru va permite apoi să se realizeze proiectul concret. Trebuie să avem în vedere și celelalte resurse UE și având în vedere nevoile de protecția mediului, trebuie să uh, creștem fondurile. Am fost nominalizat până în 2013, veți avea de-a face de mine, așa că vă invit să ne axăm pe atragerea de noi surse, să colaborăm cu Agenția Europeană a Căilor Ferate și îmi voi continua misiunea de facilitare a derulării acestor proiecte și încă o dată vă invit să călătoriți cu trenul între Lyon și Torino, foarte frumos, dar veți înțelege și de ce e așa de greu să obținem rezultate. Dar nu renunțăm, lucrurile se întâmplă treptat și lent ca tot ce se întâmplă în Europa. A fost nevoie de atât de mulți ani pentru tratatul de la Lisabona, pentru acest proiect și mai mult, dar se va produce. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. Înainte să dăm cuvântul colegilor care au întrebări, vreau să vă spun ca cineva care a fost implicat în domeniul feroviar de mult timp eh, că sunt la fel de frustrat ca dumneavoastră și oarecum amuzat. Nu, spune domnul președinte, eu mai degrabă sunt frustrat de ritmul lent în care evoluează lucrurile în domeniul uh, feroviar. Am o povestioară ca să ilustrez lucrurile. Toată lumea cunoaște atenția pe care o acordă liniilor istorice. Există o locomotivă cu aburi în, state, în Regatul numit, numită Flying Scotsman și s-a decis să se uh, dedice multe fonduri pentru restaurarea acesteia și toată lumea a fost încântată de minunăția acestui proiect. Și întreaga industrie feroviară s-a blocat la discuția despre nuanța de verde în care era vopsită locomotiva respectivă. Astea sunt frustrările cu care ne confruntăm atunci când uh, trebuie să lucrez cu industria căilor ferate, dar sunt mai mult decât dispus să particip și eu la generarea acestui miracol al unei piețe interne deschise în segmentul feroviar. Și cum am spus, e nevoie de hotărâre, dar cred că uh, odată și odată acest lucru se va întâmpla. Nu știu dacă eu voi mai fi în viață, dar se va întâmpla domnul Canțiun din partea PP-ului. Avem patru vorbitori. Cât timp am, domnule președinte, ca să abordez acest subiect? se questo è stato il primo progetto da... Dacă acesta a fost primul proiect din 94, intervine domnul președinte. Trebuie să fim conștienți de faptul că doamna Lichtenberg va lua cuvântul și am observat că are o hartă cu căile ferate, ceea ce e un semn uh, uh, periculos. Să nu uitați acest lucru. Cum spuneam, dat fiindcă lucrurile au început în 94 și avem doar un singur proiect, cred că am putea să acordăm puțin mai multă atenție chestiunii și mai ales având în vedere situația care este destul de tristă, atât în ceea ce privește infrastructura în sine, cât și structura economică. Avem nevoie de fonduri, având în vedere situația economică destul de tristă. Cred că avem de-a face cu niște probleme importante pe care însă le putem rezolva. Eu încerc să dau o abordare mai generală pentru început. V-ați referit la anumite aspecte și eu aș vrea să grupez problemele. E o problemă de alegeri politice. Eu din Veneția, vin din Veneția, deci cunosc foarte mult subiectul. Uh, Torino, Lyon, Veneția, Divacea și apoi segmentele către Ljubljana. Deci, dacă este o problemă de opțiuni și alegeri politice, trebuie să avem o abordare mai fermă și chiar să ne creștem competențele, să nu lăsăm doar regiunile locale și statele să facă alegerile, fiindcă nu este de fapt de competența lor. Trebuie să ajungem să dăm o definiție programatică acestor lucrări. De aici trebuie să pornească totul. Cred că e nevoie de o programare clară care să includă fluxurile și nodurile de contact în interiorul cărora să ne structurăm programul la care mă refeream. Acesta ar fi primul punct pe care am vrut să-l subliniez. În al doilea rând, procedurile și calendarul. Așa cum am spus prima dată, există o nevoie pentru această axă foarte mare, o nevoie stringentă se ajunge la Budapesta, la Kiev și putem să spunem că am traversat trei state. Există și axa baltică adriatică, deci iată există trei traversări ortogonale și gândiți-vă la organizarea aceasta a fluxurilor și nodurilor de transport pe această axă. Deci procedurile și calendarul sunt foarte importante și, după părerea mea, au legătură cu voința politică. O altă chestiune importantă e cea a finanțării, pe care am lăsat-o la finalul intervenției mele. Cred că avem obligația de a identifica soluții financiare. Eu aș avea niște propuneri care, dincolo de uh, angajamentele pe care le-am auzit uh, menționate, dar care până la urmă se pierd. Deci eu cred, domnule președinte, că ar trebui să insistăm pe o propunere și anume aceea de a crea un fond special pentru aceste infrastructuri, mai ales aceasta, pe care o consider foarte interesantă. Fond care să poate fi folosit pentru um, finanțarea proiectelor pe anumite traiecte, fiindcă, după cum știm, proiectele nu se pot susține singure și nu se finalizează planul de afaceri dacă nu există fonduri și știm că nu există resurse locale. O politică derulată în acest sens ar reuși să pună în um, să dea naștere unui mecanism de finanțare pe sistemul PPP, parteneriat public-privat, pentru a putea începe finalizarea acestor structuri și pentru a putea contracara situația economică actuală. Fiindcă în ziua de azi cred că este important să declanșăm aceste inițiative de la nivelul public și, evident, pe parcurs să primim sprijinul uh, partenerilor privați. Prin urmare, uh, Fondul European de Investiții, poate împreună cu BEI, pe care dumneavoastră l-ați menționat, ar fi niște idei bune, dar orice ar fi, propun să finalizăm alegerile noastre și să dăm niște direcții foarte specifice pentru a putea declanșa lucrurile, pentru a le putea permite. Domnul președinte, văd că îmi face semn să mă opresc. Mulțumesc, domnul Ganțien, pentru socialiști. Acum, doamna Țicău, trei minute. Mulțumesc, domnule. Am să încerc să, fiu, să pun o întrebare scurtă. Privește nu doar proiectul numărul 6, ci și proiectul numărul 17. În opinia mea, sper ca pe viitor aceste două proiecte să se unească undeva la budapesta i să fie prelungite către bucureti i constana. în felul acesta vom uh, asigura o infrastructură de cale ferată de mare viteză care să acopere întreaga uniune europeană i de aceea a dori să vă întreb uh, care este viziunea dumneavoastră i sper că ne vei susine în acest uh, proiect ambiios de a prelungi proiectul numărul șase să ajungă ulterior până la budapesta și apoi București și Constanța. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Țicău. Acum, doamna Lichtenberger, 3 minute plus 15 secunde ca să deschideți harta. Um,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 Uh, căi referate italiane par să fie o problemă aici și, prin urmare, aș uh, dori să fac o legătură cu un aspect care consider că este de importanță cheie în acest domeniu. La anumite puncte pe această linie, uh, Lyon-Torino, sunt probleme. Știm că tunelul este o problemă cheie însă totul către est și sau uh, sud-est și nord-est de Veneția. Acum, dacă vrem ca căile ferate să fie atractive în termen general, nu putem să fim uimiți de aceste puncte numai. Trebuie să privim lucrurile și oarecum mai îndeaproape, să vedem dacă lucrurile există pe teren și nu numai Uh, pe hârtie și dacă sunt suficient de atractive pentru utilizatori. Cred că asta este fundamentul tuturor lucrurilor. Cred că este important să spunem că încercăm să ne gândim la coridoarele europene ca un ansamblu. Trebuie să le vedem pe toate și să nu ne uh, axăm pe câteva proiecte majore. Întreaga trebuie să vedem întreaga infrastructură între aceste puncte uh, critice. Uh, trebuie să le facem atractive pentru uh, utilizatori. Numai atunci vom fi în măsură să justificăm sumele mari de bani care se cheltuiesc pe uh, construcția acestor uh, coridoare. Dacă construim aceste tunele și am să citesc un coleg care a spus uh, că s-au construit catedrale în uh, deșert. Uh, e vorba este adevărat atât pentru tunelul Brenner cât și pentru uh, cel care leagă Lyonul de uh, Torino. Dacă acestea nu sunt gata pentru a fi utilizate atunci n-are rost să ne gândim la aceste mari uh, uh, proiecte și să ne axăm pe ele de acum încolo. Cred că este foarte important să ne uităm la întreaga linie, secțiunile care pot fi utilizate și unde, cu niște locomotive mai bune, putem să justificăm lucrurile. În momentul de față, uh, Oamenii au impresia că se construiește un pic aici și un pic acolo, uh, dar nu există legătura între aceste puncte în care se construiește și atunci care este rostul acestor construcții. Populația din regiune nu consideră că uh, este implicată, că face parte din aceste proiecte. Nu vreau să insult pe nimeni din țările de jos, însă numai pentru că unii din Olanda vor să aibă o legătură mai rapidă cu Napoli, nu putem să uh, nu ne gândim și la ceilalți. Deci trebuie ca întreaga regiune să fie implicată, trebuie să-i cooptăm și pe ei pentru ca lucrurile să se întâmple. Nu e vorba numai de bani. Uh, sigur, întotdeauna ducem uh, lipsă de fonduri, însă observatorul Uh, uh, trebuie să încerce să facă legăturile pe care le-am cerut. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Mulțumesc. Domnule Brinkhorst, aveți o carieră îndelungată și cred că este sarcina cea mai grea pe care ați avut-o, căile ferate. Uh, Ați crezut că e ceva amuzant? Uh, sunt uh, implicat în această activitate de 25 de ani și sunt uh, plin de admirație față de dumneavoastră. Problemele legate de căile ferate au fost întotdeauna uh, greu de abordat. Acum, așa, și o să repet, este, asta este sacina cea mai grea din cariera dumneavoastră. Două întrebări. În primul rând, am citit raportul anterior legat de proiect, unde vorbiți de uh, secțiunea uh, Copper Divacea, uh, care trebuia să înceapă în 2008 și din, proiect, din raport vedem că încă nu a început uh, această secțiune. Sunt întârzieri foarte mari pe această secțiune și, de fapt, este o bucată de uh, linie care nu este atât de uh, lungă. Cum de nu au început lucrările de construcție pe uh, această porțiune? Uh, ce fac uh, oamenii acolo? Stau și citesc uh, povești? În al doilea rând, aș vrea să vă întreb, uh, în calitate de coordonator al acestui proiect, vreau să vă întreb dacă încă sunteți optimist. Credeți în el? Uh, el nu avansează, însă credeți că va fi în regulă? Cum uh, apreciați uh, probabilitatea ca el să fie un succes? Încă doi vorbitori. Domnule Brinkhorst. Domnul Doltan. Aș vrea să revin la ceea ce s-a spus în legătură cu asocierea populației la aceste uh, proiecte. În ceea ce privește uh, secțiunea Lyon-Torino, populația franceză așteaptă cu mare nerăbdare această realizare și pe plan politic există unanimitate politică pentru susținerea acestui proiect. Am fost marcați de catastrofele care au avut loc în, uh, pe tunelul rutier Mont Blanc și cel de la Frejus. Considerăm că uh, uh, circulația uh, mașinilor de tonaj uh, greu uh, pune probleme. Uh, sigur că în 2009 această circulație este mai redusă dată fiind uh, criza, însă pe 2000, în 2007 circulația a fost foarte intensă de la Lyon până la frontiera italiană. Condițiile de siguranță și condițiile de mediu nu mai sunt respectate. Uh, potrivit tuturor studiilor privind calitatea aerilor, aerului, se arată că trebuie să facem această Uh, acest transfer de la transportul rutier pe cel feroviar. Există reacții ale populației care este ostilă, uh, mai ales de partea italiană. Vreau să știu dacă aveți informații precise în legătură cu acest subiect. Uh, nu în ultimul rând, domnul Kramer. Lumea spune întotdeauna e nevoie de mai mulți bani studiul uh, privind tunelul va merge mai repede. Dacă nu puteți să închideți aceste uh, secțiuni de câte 5 km să le realizați, nu e o chestiune de bani numai, ci și de bunăvoință. Trebuie să facem ceea ce se poate face rapid, uh, pentru că dacă nu terminăm cu aceste degalaje, atunci vom avea obiecții din partea populației. Uh, avem probleme cu aceste legături. Legătura cu Budapesta există a fost și posibilitatea uh, Paris-Bratislava care s-a oprit la Bratislava pentru că a fost un coordonator care n-a pus să ia o decizie împotriva propriei sale uh, țări. E vorba acum însă de Budapesta, nu de Bratislava. Nu vrea să facă asta pentru că este maghiar, însă poate avem alte posibilități. Această linie trebuie să meargă până la Budapesta. Oricum, nu aud din nou de ce e o problemă. Unde este uh, problema pe secțiunea Trieste-Coper? Domnule Brinkhorst. Mulțumesc membrilor pentru întrebările și contribuțiile lor, care întotdeauna sunt de ajutor pentru coordonator. În primul rând, domnule președinte, este important să subliniem și Uh, așa cum s-a spus, trebuie să avem uh, uh, o viziune a proiectului în ansamblul său. Domnul Van Balen a spus că am o carieră îndelungată. E adevărat, n-aș fi preluat această uh, funcție dacă nu aș fi avut o experiență îndelungată. Vreau să interconectez Europa de Vest cu uh, Europa de Est, pentru că întotdeauna am avut acest uh, uh vis. Domnul Van Dalen aparține unui alt partid, însă oricum cu toții știm că trebuie să avem o infrastructură care să lege Europa de vest cu cea de est. Asta este viziunea mea. Aveți dreptate atunci când spuneți că întotdeauna sunt probleme locale, re, uh, regionale, naționale. Uh, trebuie ca problemele locale să fie abordate, pentru că ele există în fiecare uh, țară. Atunci, ca politician uh, trebuie să fac față unor astfel de probleme uh, care apar pe plan local. Dacă vrei să faci într-adevăr ceva util, mergi în Valea Sus și vorbește cu cei de acolo. Cred că domnul Lichtenberg a spus că a fost abandonat. Așa cum a spus domnul Fiorano, este o treabă foarte bună. Uh, s-a discutat cu domnul Prodi și de apoi cu domnul Berlusconi și acum susținerea este mult mai mare decât uh, anterior vor avea loc uh, alegeri regionale în uh, noiembrie și până la finalizarea acestor alegeri nu cred că vom putea să depășim momentul. Însă ați vorbit de fonduri. Dacă v-am spune că nu sunt fonduri, aș spune că nu, dar dacă mă întrebați ce pot să fac pentru dumneavoastră, o să spun vorbiți cu reprezentanții guvernului, vedeți dacă ajungeți la un acord cu autoritățile locale. Și atunci se vor face progrese. Asta este viziunea mea. Însă, desigur, trebuie să încep de undeva și uh, secțiunea cea mai avansată este Lyon-Torino. Nu este problema uh, tunelului în care ne oprește. Uh, Agenția Europeană a Căilor Ferate ne ajută în acest sens, așa încât atunci când m-ați întrebat dacă sunt optimist, dacă cred în acest proiect, da, cred în el pentru că durabilitatea a fost factorul motivant. Am fost șapte ani de zile director general pentru mediu și uh, acum uh, nu se mai vorbește, uh, uh, acum toată lumea vorbește de uh, mediu. Deci este util, iar uh, durabilitatea este uh, calea de urmat. Căile ferate naționale gândesc așa, uh, calea ferată ateliul nostru începe aici, se termină aici și se gândesc numai la acea porțiune și nu în ansamblul său. Domnul Cancen, aveți dreptate. Există astfel de probleme. Trebuie să mă ajutați și în ceea ce privește uh, secțiunea Valea de Suza și uh, uh Veneția. Domnul Moretti este marele șef uh, al căilor ferate în Italia și domnia sa trebuie să aibă un punct de vedere în legătură cu ceea ce se întâmplă, așa încât vă rog să uh, mă ajutați și după aceea vorbim de fonduri. În ceea ce privește beiul și mă adresez uh, personal, putem face ceva. Nu e vorba de un fond special, ci trebuie să vedem care este uh, să privim lucrurile interconectat, transfrontalier. Și domnul Hite o să mă împuște dacă aș spune că vom constitui un fond uh, special, pentru că nu asta este problema. Avem un rol transfrontalier, uh, trebuie nu putem uh, să numai să finanțăm. De ce să nu finanțăm Torino vara? Pentru că e pe teritoriul italian. Este util o astfel de secțiune numai dacă studiile dovedesc așa, Italia este o țară uh, bogată, însă nu putem să cerem Italiei să financeze absolut tot. Este imposibil. Doamna Țicău. Doamna Țicău. Înțeleg că sunteți din această parte unde PP6 și PP17 uh, ar putea fi uh, legate. Eu răspund de PP6, însă am înțeles mesajul dumneavoastră. Uh, o să am contacte mai uh, ample în uh, ceea ce privește PP17. La urma urmei, Bucureștiul este și el european și trebuie să fie legat de celelalte. Însă vă rog să mă credeți cu tot părul alb, încă mai avem multe parcurs Domnul Lichtenberg, v-am spus că Lichtenberger, doamna Lichtenberger, observatorul este important, însă uh, ele, uh, alegerile uh, regionale vor fi extrem de importante și sunt convins că Parlamentul mă va ajuta și va cere guvernului uh, italian după alegeri să uh, pună la dispoziție niște fonduri și domnul Van Dalen uh, sunt uh, de acord, uh, statul a fost predominant, de aceea cea mai mare cel mai mare pericol pentru Europa o constituie renaționalizarea băncilor, infrastructurii și căilor ferate. Apoi, de ce suntem în întârziere așa de mari în legătură cu secțiunea Cooperativacea? Tito la sfârșitul secolului, la sfârșitul cel de-al război uh, mondial a uh, ocupat uh, Trieste. Slovenia Copper este o parte importantă. Copper este un port singur din Slovenia. Asta face parte din istorie, nu putem să schimbăm istoria, deci vreau să mă asigur că Trieste și Copper vor fi legate de Divacea și încerc ca această secțiune uh, între Copăr și uh, Triest uh, să fie benefică pentru ambele părți. Nu am niciun interes, este o zonă minunată din uh, uh lume, însă trebuie să uh, înțeleagă că nu poți uh, uh, să uh, rămâi uh, îngropat în propria ta istorie, pentru că e vorba de o legătură între Slovenia și Italia. Ministrul sloven um, este uh, un tip uh, tânăr și mi-a promis că uh, va da toată susținerea acestui proiect. Și există o diferență de 600 de metri ai întâi Triest, după aia la 600 de metri Divacea și după aceea se ajunge la Ljubljana. De aceea lucrurile iau ceva timp. Uh, domnul Doton. Sunt uh, uh, foarte încântat de unanimitatea franceză, care mi este foarte dragă, însă toate părțile trebuie susținute și sunt foarte încântat de susținerea noastră permanentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Brinkhurst. A fost extrem de interesant. O problemă împărtășită este o problemă pe jumătate rezolvată, spun unii. Da, în legătură cu olandezul zburător, locomotiva. Mulțumesc uh, foarte mult și vă mulțumesc în numele Comisiei pentru ceea ce ați făcut. Așteptăm să lucrăm cu dumneavoastră în viitor. Mulțumesc! Și acum o să discutăm uh, proiectele 1 și 17. Domnul Balax Zaxt. E vorba de Berlin, Milano, Palermo, Coridorul 1, Coordonatorul a fost doamna Carol Van Mie, care, după cum știm cu toții, a decedat în uh, vară, o mare pierdere după părerea mea. Apoi, tot, uh, orice linie care are uh, Strasbourg ne face să ciulim urechile. E vorba de Paris, Strasburg, apoi uh, un mic oraș în Austria, Viena, apoi Bratislava. Acestea sunt uh, cele două coridoare. Domnul Reuter, uh, domnul Reuter, 10 minute aveți cuvântul. 10 minute și două coridoare. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa cum ați spus, uh, motivul pentru care sunt astăzi uh, aici uh, are la origine un eveniment tragic din ca director în anii 98 până în 2000 director la TEN am făcut parte dintr-o comisie trilaterală care uh, s-a ocupat uh, de uh, tunelul Brenner. Acest proiect a fost în atenția noastră de timp de 20 de ani și cu mare tristețe, dar și cu mare plăcere pot să Uh, vă împărtășesc câteva din uh, ideile din acest raport și uh, trebuie să vă spun că PP1-ul progresează bine în Germania, Austria și Italia, în cele trei state membre. În Germania, principalele secțiuni care au fost finalizate se referă la Berlin, Halle, Leipzig și Nürnberg, München blogajul Halle Leipzig-Nuremberg uh, este în momentul de față um, analizat și au fost mobilizate investiții în valoare de 7 miliarde de euro în acest sens. În Austria uh, investiția este de 2,3 miliarde de euro, euro iar secțiunea Travel și Innsbruck uh, va fi deschisă, dacă am înțeles bine, la sfârșitul anului 2012. Am avut uh, deschiderea în uh, Italia a secțiunilor Verona-Bolonia și Milano-Bolonia, care sunt motoare, factori determinanți ai acestui proiect. Se va deschide secțiunea Bolonia-Florența la sfârșitul anului 2009. Italia așadar va realiza o parte importantă a proiectului 1 și va crea uh, coloana vertebrală a unei linii de mare viteză în uh, Italia. Deci astea sunt veștile bune. Dar Calva Miet s-a concentrat în mod clar pe problemele mai spinoase și de la bun început, în calitate de coordonator, a identificat faptul că secțiunea dublă de ă, trecere a, front, ă, de, a frontierei între ă, München și Verona era uh, problema uh, dificilă. Acolo e vorba de uh, tunelul Brenner și accesul nord-sud, dar și aici am vești bune. Studiul uh, de mediu pentru tunelul Brenner a fost finalizat și aștept întrebările doamnei Lichtenberg pe această temă și de asemenea și cred că acest lucru este iarăși important de partea italiană și austriacă în iulie 2009 am avut aprobări uh, tehnice și financiare pentru tunelul Brenner. Construcția acestui tunel ar trebui să înceapă în 2010 și ar trebui să fie finalizată până în 2022, uh, mult mai târziu decât am preconizat, însă în același timp este foarte important ca lucrările să înceapă. Dar, în același timp, un alt lucru important, conexiunile uh, trebuie realizate și asta este foarte important. Pentru toate acestea avem nevoie de garanții financiare solide din partea statelor membre. Trebuie să ne asigurăm că linia ferată Brenner este uh, utilizată la uh, întreaga sa capacitate și că există o interoperabilitate completă a infrastructurii. Uh, și asta nu înseamnă numai gestionarea europeană a traficului feroviar, ci e vorba de um, uh, interoperabilitatea uh, sistemelor și mă bucură să vă spun că domnul Calving care lucrează la gestionarea europeană a traficului feroviar uh, a trimis o scrisoare în legătură cu secțiunea B uh, RTMS. Uh, nu în ultimul rând, Galvan Miet a fost foarte activ în a se asigura că toți actorii din acest proces sunt într-adevăr uh, implicați și uh, platforma și grupul de lucru Brena uh, să conlucreze pentru a elabora un plan plenar care să vă fie pusă, pus la dispoziție. Există o declarație comună care a fost semnată la Roma de toate părțile interesate, cu excepția uneia și poate că o să spun un cuvânt despre acest lucru, dacă este nevoie să spun acest lucru. E vorba de Deutsche Bahn și asta uh, din cauza schimbării uh, conducerii uh, lui Deutsche Bahn. Însă acest plan de acțiuni conține 50 de măsuri individuale care ar trebui să contribuie la realizarea la timp al tunelului. Parlamentul uh, și-a dat deja acordul că va exista un nou coordonator pentru proiectul prioritar numărul 1. Numele trebuie verificat încă și este legat de alegerile din Germania. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum, însă sunt încrezător că vom uh, lucra cu toții împreună în uh, anii ce urmează, în spiritul lui Calvan Miet, ca acest proiect să se uh, înfăptuiască. Cam atât în legătură cu PP1. O să trec la proiectul prioritar 17 imediat. Acest uh, proiect, domnule președinte, este coordonat de Peter Balas și el nu se află aici uh, pentru că între timp a devenit uh, ministru maghiar de externe și este un ministru de externe cu un background tehnic foarte bun și sperăm că la un moment dat va reveni în aceste activități eh, foarte concrete ale Uniunii Europene. Proiectul ca atare, cred eu, este unul de succes pe partea franceză s-a realizat legătura, nu până la Strasburg deocamdată, dar Suntem acum în cea de-a doua fază. Podul de la Kiel dintre Franța și Germania este în construcție și, apropo, el nu facilitează doar traficul uh, feroviar, ci ușurează și traficul pe Rin, deci o contribuție la politicile generale privind uh, căile navigabile interne o mare parte a secțiunii Offenburg-Karlsruhe uh, este gata și uh, Karlsruhe-Stuttgart. După aceea, Stuttgart-Ulm va fi construită între 2010 și 2012 și vom avea o finalizare a secțiunii Augsburg-München Munich până, în, uh, până la sfârșitul 2010. Vor fi discuții în Germania în următoarele câteva luni în ce privește realizarea secțiunii Ulm-Augsburg, dar uh, noi considerăm că lucrurile progresează într-un mod destul de satisfăcător. În Austria se construiesc rapid două linii între Linz și Viena, care ar trebui să intre în funcțiune până în 2013 și va exista o, un câștig de 30 de minute între Linz și Viena și după aceea de 40 de minute odată cu crearea noii stații, uh, noii gări, care va crea uh, și uh, a legăturii între linia de vest și noua stație. În Slovacia nu avem nevoie decât de câțiva kilometri pentru a lega Viena de Bratislava, și trebuie să ne asigurăm că aici se finanțează conexiunea potrivită și aștept cu nerăbdare întrebările pe această temă, dar pentru mine, dacă îmi permiteți o opinie foarte personală, pentru mine este foarte important să avem de asemenea o legătură care include și aeroporturile. Deci vreau să fiu foarte clar pe această temă pentru că e foarte important pentru politica noastră. Peter Balas a fost foarte activ în timpul uh, mandatului său, uh, a obținut o scrisoare de intenție de la toate cele patru state membre, avem o declarație de susținere uh, din partea peste 100 de entități teritoriale și economice, există acorduri transfrontaliere între toate țările membre implicate deci cred că acest proiect poate fi considerat ca un proiect exemplar, unul dificil, dar foarte multe dificultăți locale, așa cum spunea și domnul uh, Brinkles, uh, fiecare proiect e minunat dacă îl privești așa din avion, în, conce- în conceptul său general, dar fiecare proiect creează și foarte multe probleme locale și uh, Aici au jucat un rol uh, extraordinar coordonatorii, uh, în sensul că s-au asigurat că aceste proiecte progresează. Evident, eu nu sunt coordonator și nu încerc să obțin uh, un post de coordonator. Eu sunt înlocuitor aici pentru cei doi coordonatori, dar sunt dispus să răspund la întrebări și împreună cu colegul uh, Reuters, uh, Reuters, cred că vom putea să răspundem la toate întrebările. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. În acest moment nu am întrebare decât de la doamna Egel, dar sunt sigur că vor mai fi și alți membri care vor dori să discute aceste chestiuni. Vom discuta ambele proiecte în același timp, deci nu vom uh, va avea două serii de întrebări. Și îi dau cuvântul acum domnului Kun de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, legăturile de transport uh, sunt menite să faciliteze transportul uh, bunurilor și persoanelor. Dar în ce privește legăturile nord-sud și legăturile est-vest chiar, acestea se confruntă cu obstacole uriașe. E nevoie de construirea unor tuneluri, de exemplu. Acestea trebuie echipate într-un anumit fel, dar chiar și cu echipamentele potrivite, la momente de vârf se ajunge la limita capacității. Întrebarea mea este cum putem noi construi o axă corespunzătoare, cum putem să ne asigurăm că uh, echipăm corespunzător această axă până la München și mai încolo, ca să facă față uh, momentelor de vârf, segmentelor uh, de trafic de vârf. Uh, pe de altă parte, avem nevoie ca aceste rute să traverseze Europa, nu să meargă până într-un anumit punct în Europa unde să se oprească și după aceea să trebuiască de acolo să uh, treci pe o rută mm, obișnuită, normală. După aceea trebuie să ne gândim și la uh, punctele de interconectare. Uh, Proiectul 6 merge, uh, uh, trans, uh, traversează Alpii și trece dincolo, în sudul Alpilor și are vreo 17 ieșiri. Deci cum vom realiza interconectarea rețe- în rețea? Chiar dacă ne uh, hotărâm să trecem prin Alpi, putem să mergem după aceea până la Linz uh, și mai departe spre Polonia. Aceasta este una dintre cererile PPE trebuie să evităm să subminăm valoarea de transport a acestei legături și să uh, atingem toate punctele până în Scandinavia. Doamna Weisse? Da, mulțumesc foarte mult, domnule uh, Rude, pentru comentariile dumneavoastră. Două întrebări. Uh, sunt nouă în această comisie și poate că asta se vede, uh, dar uh, S-a vorbit despre uh, faptul, uh, despre întrebarea dacă aceste priorități sunt planificate corespunzător. Când criza se va încheia, oamenii presupun că transportul va crește din nou și că totul uh, va uh, va trece din nou prin uh, va trece, situația va reveni la normal Credeți că capacitatea proiectată este suficientă pentru astfel de situație? După aceea, ați vorbit de legătura dintre Bratislava și Viena și ați spus că sperați că se va selecta și se va finanța coridorul potrivit, dar n-ați spus care. Vreau să știu dacă includeți și uh, aeroporturile în această uh, rută și după aceea doamna Lichtenberger. <laughs> Yeah.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 intrarea 7 există probleme ecologice serioase, au fost uh, identificate aceste probleme și proiectul pilot s-a confruntat cu probleme grave. Uh, tot ce s-a spus în trecut, riscuri geologice și așa mai departe, toate aceste lucruri s-au dovedit a fi adevărate. De asemenea, există categorii diferite de risc în Italia și în Austria și populația nu a fost informată, nu a fost consultată. De asemenea, există probleme cu rezervele de apă în anumite zone ce mă deranjează pe mine, creează anumite dificultăți, este că în raportul noastră, uh, când vă referiți la uh, secțiunea 7, Verona, acolo e doar un proiect și atâta tot. Deci uh, este surprinzător că această rută nu este considerată o prioritate se spune de ce să investim dacă nu, nici măcar nu suntem siguri că acest uh, proiect va merge mai departe. Deci asta e întrebarea care se pune. Uh, transporturile care vin din uh, nord spre sud nu vor să treacă prin Innsbruck, ci vor să treacă prin Alpi. Și dacă acest tronson care merge până la Verona pune atât de multe probleme, e un șantier atât de complex, în acest moment uh, nu va mai fi, nu mai avea, va mai avea niciun rost să mai discutăm despre acel tunel și garanțiile financiare pe care le dă Italia pentru finanțarea acestui buget. Sincer, aș vrea să mai vorbim peste această temă, despre această temă pentru că nu sunt foarte convinsă de aceste garanții, nu mi se par foarte fiabile. Ultimul punct, vorbiți despre interoperabilitate pe plan tehnic. Eu aș merge și mai departe. Știu că sunt multe trenuri care se opresc la Brenner pentru că în Italia este nevoie de doi conductori de locomotivă și se întâmplă uneori ca unul dintre ei să nu ajungă la serviciu. Uh, știu că locul unde trenurile uh, așteaptă uh, sunt, sunt pline. zum korridor siebzehn welches der drei projekte ist es denn jetzt wirklich? es gibt nach wie vor die drei varianten. care este adevăratul proiect între cele trei variante? Există trei variante, dar nu există nicio decizie definitivă pentru una dintre cele trei. Eu aș prefera-o pe cea care se poate construi cel mai repede. Cu privire la coridorul 17, la ce s-a referit domnul Balas, și anume uh, legătura între Munich și Linz a fost luată în considerare pentru a include și triunghiul din Germania, eventual prin intermediul unei linii suplimentare, pentru că ar fi foarte adecvat din punct de vedere al transportului de mărfuri. Care este apoi situația cu Franța? Încă mai există transport de mărfuri sau uh, ne axăm doar pe transportul de mare viteză de pasageri? În ceea ce privește Viena, în ceea ce privește Franța, din câte știu eu, în primul rând accentul se pune pe transportul de pasageri, iar pentru transportul de mărfuri situațiile sunt destul de precare. Děkuji, já budu... Mai există patru intervenții. Mně se jenom strašně moc líbí, když se bavíme o těch trasách. A, este bine să vorbim despre toate aceste coridoare, dar în Cehia ne simțim ca într-o gaură neagră. Nimic nu traversează țara și primul vorbitor a spus că e nevoie de așa ceva dacă vrem să trecem din Berlin la Viena, dacă nu vrem să trecem prin München și dacă vrem să trecem la nord de Viena din nou trebuie să trecem prin Cehia, prin Bernau, de exemplu, sau Praga. Poate specialiștii din domeniul feroviar sunt de părere că trebuie să ne ocupăm mai mult de transportul maritim, Întrebarea este dacă există conexiuni. Întotdeauna încercăm să legăm uh, o cale de transport de alta, dar până acum n-am reușit să construim nici măcar 800 8 metri care să facă conexiunea dintre două căi ferate deja existente. Și asta aș vrea să știu ce se întâmplă. Există un coridor care în prezent se reconstruiește, dar în Iecin este un tunel care are o singură linie și imediat după Iecin uh, Există o altă linie către Dresda care trece printr-o vale foarte îngustă, deci vreau să spun că este un traseu foarte îngust. În ceea ce privește Moravia, nu cred că există nicio legătură cu Polonia la nord de Breslau, există un coridor care permite doar 160 de km pe oră, deci nu vorbim de trenuri de mare viteză. Doamna Egler. Mulțumesc, domnule președinte și domnule Rute. Nu mai sunt membru titular al Comisiei a Transporturi, însă vreau să mă refer la coridorul 17. Contrar întrebărilor justificate făcute de colegii mei și domnul Kramer va, dorbea, va vorbi mai târziu, deci întrebări legate de viitorul acestor coridoare și așa mai departe, eu aș vrea să mulțumesc domnului Balaș și de aceea am intervenit pentru Germania Meridională, în numele căreia vorbesc, uh, domnul Balas a reușit să facă ce era de neimaginat. 15 ani în Germania am discutat despre cum să finanțăm proiecte. pentru Stocarda și Bretela către Alpi. Deci 15 ani în interiorul Germaniei s-a discutat acest lucru. Eu am răbdare, dar pe 2 aprilie 2009 au fost blocate acordurile de finanțare de către guvernul federal, statal, de către căile ferate și uh, au fost semnate aceste acorduri și acest lucru s-a datorat domnului Balas. Lucru care de exemplu în Bavaria s-au realizat lucruri care până acum nu existau. Astăzi se știe că dacă uh, se va construi acest coridor și căile care duc la acest coridor vor fi interesante. Deocamdată nu sunt interesante, interesante pentru că nimeni nu știe cum să procedeze. Dar astăzi sunt aici pentru a-i mulțumi domnului Balas și pentru a face un apel um, celui care îi va urma spunându-i că avem nevoie de acest coridor, avem nevoie de această linie. Sigur, la fine trebuie să fie Paris-Budapesta, trebuie să avem intermodalitate, interoperabilitate și așa mai departe. Dacă avem răbdare, însă ne vom atinge obiectivul. Domnule Kramer, fără îndoială, dumneavoastră uh, veți uh, avea un succes pe care să-l duceți uh, acasă, la fel și eu, și să încercăm să ne unim forțele pentru că doar împreună putem reușa. Mulțumesc și am apreciat foarte mult să comunicați prin intermediul președintelui. Also, ich, ich fang mal erst an mit Berlin-Stockholm. Also, ich hab, uh, in den Unterlagen Mă refer acum la Berlin-Stockholm. În documentele pe care le-am primit, și se menționează ERTMS, se spune că trebuie să se meargă mai la nord. Dar de asemenea se menționează și Berlin, Hamburg, Copenhaga. Ieri am vorbit de noile coridoare de transport pentru mărfuri. Nu se menționează Berlin, însă, ci Innsbruck, Hamburg, Copenhaga și Stockholm. Și în rețeaua transeuropeană se reia din nou Stockholmul. Sunt trei alternative. Care este cea corectă? Ar fi bine să ne asigurați că avem o bază comună concretă de discuție, fiindcă dacă vorbim de rute diferite, nu o să ajungem la nicio concluzie. Doamna Jägler a fost uh, singura reprezentare a conservatorilor care a fost de acord cu noi cu privire la Stuttgart 21. Și am, verzii au câștigat uh, alegerile în Stuttgart datorită faptului că ne-am opus acestor linii și sunt foarte recunoscător doamnei Egler și comisiei. Și dacă dumneavoastră spuneți că nu există probleme cu fondurile, vă contrazic. Cifrele pentru legătura Stuttgart se bazează pe datele din 2004, care la rândul lor sunt niște date din 98 și proiectele sunt probabil de două ori sau chiar de patru ori mai costisitoare decât se spune. Poate că dumneavoastră spuneți că nu sunt probleme cu costuri, pentru că e vorba de costuri fixe mai degrabă decât voturi procentuale și chiar dacă terminăm toate aceste coridoare, toate aceste trasee, spuneți că trebuie să schimbăm ruta prin alt datorită Stuttgart 21 și pentru ca transportul de mărfuri să nu uh, aibă un traseu cu o pantă așa de mare de ce cereți să cheltuim niște sume atât de mari pentru așa ceva? Aș vrea să-mi explicați și aștept să vă aud argumentele. Încă un comentariu cu privire la Viena. După părerea mea era clar și am vorbit de multe ori cu domnul Balaș despre asta. Am spus că slovacii vor toate trei, noi am spus veți primi una singură pe la, eh, care se treacă pe la aeroport. Uh, este clar acest lucru sau încă mai discutăm? Am auzit de asemenea că nu va fi o legătură directă cu aeroportul, însă, după părerea mea, trebuie modificate lucrurile. Trebuie să faci, să iei apoi un alt mijloc de transport sau o altă conexiune dacă facem toate aceste lucruri, uh, vor fi niște stații de cale ferată foarte mari, niște platforme foarte mari și va deveni foarte riscant. Următorul vorbitor, doamna Rana. Ich werde mich ganz bestimmt sehr viel kürzer halten, aber ich kann mir einfach die Gelegenheit nicht... Mulțumesc. Voi avea o intervenție foarte scurtă este prima mea intervenție ca înlocuitoarea domnului Reinhard Rack și aș vrea să mă refer la comentariile domnului Kuhn și să spun că uh, sunt încântată să aud că acest coridor adriatic nu va aborda traficul nord-sud doar, dar și ci est-vest într-o anumită măsură. Având în vedere acest proiect Adriatic, este important să facem conexiuni între proiectele de căi ferate. Noi suntem extrem de interesați și acest tunel este proiectele, printre proiectele cele mai costisitoare în regiune. Cu finalizare în 2018. Doamna Lichtenberger intervine fără microfon. No, no, no. Intervine domnul președinte. Nu mă deranjează că răspundeți, dar aș vrea să faceți acest lucru prin intermediul președintelui, astfel încât toată lumea să știe despre ce este vorba ein Interesse hervorruft. Das spricht immerhin für seine Bedeutung, sage ich mal. Mă bucur că toată lumea este atât de entuziasmată în legătură cu acest uh, coridor. Uh, gara uh, din Viena a fost planificată. E un proiect foarte interesant și are merită cea mai înaltă prioritate și sper că vom obține mai multe informații uh, în această după amiază. Președintele, am o întrebare simplă uh, pentru domnul Roetle. Nu va costa decât vreo 25 de miliarde, dar s-ar putea extinde coridorul până la Manchester? E doar o chestie personală. Am pus și o întrebare aceasta. Mulțumesc foarte mult. Întotdeauna trebuie să răspunzi mai întâi la întrebarea președintelui. Deci dacă ne ajutați să găsim banii, da, da, s-ar putea rezolva, spune președintele. Uh, mai greu va fi să treacă prin Paris. Asta o să fie problema. Dacă pot să răspund foarte rapid la toate întrebările, pentru care vă mulțumesc, uh, sunt întrebări la care uh, unele, unele dintre aceste întrebări nu voi avea un răspuns definitiv la ele, dar le voi transmite și eu mai departe. Domnul răspund la întrebarea dumneavoastră a fost abordată de, și de doamna Rana. În cadrul discuțiilor noastre viitoare în ce privește uh, rețeaua europeană feroviară, vom lua în considerare ideea unor coridoare suplimentare și ne vom gândi și la posibilitatea de a uh, Uh, stabili priorități astfel încât să obținem o rețea coerentă care să uh, răspundă intențiilor noastre politice și strategice. Legătura cu zona Mării Baltice și uh, conectarea spațiului uh, scandinav și al uh, spațiului mediteranean toate aceste lucruri trebuie luate în considerare foarte clar. Pot să vă spun, doamna Meissner, foarte concret că uh, estimările noastre actuale indică faptul că aproximativ 600 de trenuri vor uh, uh, circula zilnic prin acest tunel Brenner, deci trebuie garantată capacitatea tunelului de a primi acest uh, număr de trenuri. Și sigur uh, este vorba de o orientare de politică de transport generală. Uh, Domnul Colegi, ați abordat situația din Republica Cehă. Este adevărat că astăzi am posibilitatea să răspund și domnului Țicău și domnului Kremer, care cred că a pus această întrebare, și anume, cum vom uh, reuși să conectăm uh, Europa Occidentală cu Europa de Est. E uh, adevărat că domnul Palaci a spus că acest lucru nu se poate face decât prin intermediul proiectului 17, dar trebuie să vă spun că există și un proiect al European Railway Transport Network 22 care Uh, este menit să lege Republica Cehă cu Budapesta și care prevede o legătură Budapesta uh, București după aceea și e adevărat că și noi am fost uh, tentați să facem lucrurile cât mai flexibile și să ne asigurăm că acest proiect se poată îngloba această nouă legătură. Am remarcat că Ați spus foarte multe întrebări. Am uh, văzut că a fost una legată de problemele geologice. Sigur că trebuie să ne gândim la ea și să dăm un răspuns, însă, ca principiu, aș spune că uh, coordonatorii europeni, Comisia, dar și Parlamentul European au un rol important de jucat uh, prin uh, TEN, însă trebuie să uh, ne amintim și de principiul subsidiarității. Multe dintre aceste probleme au o dimensiune locală importantă și trebuie să le avem în vedere, trebuie să vedem unde poate să acționeze Europa și unde intervin nivelurile naționale și regionale, unde trebuie să acționeze acestea din urmă. Sunt total de acord cu dumneavoastră despre extinderile suplimentare către nord și sud, care sunt importante. Nu poți uh, să construiești un tunel fără să ai aceste posibilități de acces. Acesta este rolul coordonatorilor prezent și viitor, să asigure că se face Uh, suficient uh, de mult uh, um, la legăturile de la aceste tunele către München sau către alte orașe, către aeroport. Fie că e vorba deci de legături cu Verona, să se obțină nivelul adecvat de finanțare în acest sens, toate acestea țin de rolul coordonatorului. Iată de ce acestea au fost cuprinse în planul de acțiune și de aceea domnul Fan, eh, planul domnului Fanmitz a fost atât de bun. Doamna Meissner, cred că a spus o întrebare în legătură cu Bratislava. Este foarte clar pentru noi. Eh, noi finanțăm numai legătura sudică, eh, secțiunea sudică, legătura cu aeroportul. Asta a recomandat Balaș Asta am finanțat, uh, așa cum uh, s-a convenit uh, în cadrul TENS. Însă voi vegea ca lucrurile să fie suficient de mult explicate ca să existe interoperabilitate. Doamna Iegle. O să îi transmit uh, comentariile dumneavoastră, domnului Balaș. Cred că a avut o contribuție cât se poate de bună și cred că este cât se poate de clar. că nu ne-am implicat în controversa Stuttgart uh, până în 2021. Am vrut să existe legăturile uh, Însă trebuie să avem în vedere principiul subsidiarității, așa cum am spus. Decizii de tipul, dacă ne putem implica în Stuttgart 21 și în alte astfel de lucruri, depinde de autoritățile naționale. Nu putem să hotărâm asta la nivel european. Cred că am răspuns la toate întrebările, cu excepția întrebării privind Manchester. Știu că sunteți uh, foarte interesant interesat și uh, eu țin la asta pentru că, da, da, podul, pentru că am fost la universitatea din Manchester o perioadă. Dar acum vorbim despre pod. Uh, Parlamentul, așa cum a fost adoptat de Parlament, uh, face parte din proiectul prioritar numărul 1, acest pod. Însă, trebuie să avem ca prioritate zonele uh, transfrontaliere din cadrul TEN. Mulțumesc, spune președintele. Uh, linia de mare viteză Manchester-Londra. Uh, sper că va fi în atenția dumneavoastră. Sigur, sugestia mea care a fost puțin așa spusă o gestie făcută oarecum în bătaie de joc a primit răspunsul cuvenit. Mulțumesc uh, pentru contribuțiile uh, dumneavoastră în numele tuturor coordonatorilor. Din păcate, unul dintre aceștia nu mai este printre noi. Reluăm la ora 3 cu domnul Valentin Delemiura, care ne va prezenta proiectul 21 privind autostrăzile mării. Mulțumesc, ne revedem la ora 3. Poftă bună!